So, good morning everybody. Sorry that we had a delay. Bună dimineața tuturor. Îmi cer scuze pentru această întârziere. Însă, în această dimineață discutăm MIFID și am primit câteva informații săptămâna Uh, trecută pe care a trebuit să le transmit echipii, echipei de negociere astfel încât să nu fie prea surprinși. Mă bucură faptul că îi pot spune bun venit lui Steven Maior, președintele uh, ESMA, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe. De asemenea, alături de noi este Martin Madla. Bine ați venit! Cred că este a treia, a patra reuniune în care discutăm despre MIFID, MIFIR și am ajuns la standardele tehnice de reglementare și standardele tehnice de implementare, mai mult de o mie de pagini de citit, pentru care aș dori să mulțumesc ESMA. Ne-a dat o temă pentru acasă considerabilă, dar ne-am achitat de ea. Așteptăm în continuare actele delegate și actele de punere în aplicare și să sperăm că vom primi și câteva informații în acest punct de vedere. Nu știu cine are prima dată cuvântul. ESMA de această dată, nu Comisia. Dacă este posibil, nu mai mult. A, fiecare 5 minute, deci împreună 10 minute sau șase minute pentru ESMA, patru minute pentru Comisie. Steven, oricum mai cuvântul. Îți mulțumesc, Marcus, vă mulțumesc, domnule președ... președinte. Dacă sunteți de acord, uh, voi vorbi timp de, de șapte minute din cele 10 minute. Stimați membrii Parlamentului European, doamnelor și domnilor, mă bucură faptul că pot prezenta stadiul actual în fața Comisiei ECON în ceea ce privește activitatea de reglementare ESA și pentru a avea un schimb de opinii. Cred că știți că la sfârșitul lunii septembrie am publicat ultima variantă a STR în MIFID 2 și MIFIR în urma a doi ani de activitate. Mă bucură faptul că 900 de pagini, deci puțin, ceva mai puțin decât a spus domnul președinte, cele 900 de pagini vor duce la discuții mai uh, aprofundate decât este posibil cu această ocazie. Drept urmare, aș dori să subliniez faptul că personalul ESMA va uh, vă stă la dispoziție pentru a vă explica aceste propuneri mai în detaliu dacă vă doriți acest lucru. Și aș dori să vă atrag atenția asupra trei puncte din MIFID 2, uh, să vă explic cum, le vom, cum le-am rezolvat în ultima variantă a STR. În ceea ce privește transparența Uh, necapitalului. Am adoptat abordarea, o abordare de la instrument la instrument și am încercat să răspundem punctelor uh, la care v-ați referit dumneavoastră în ultima reuniune. Considerăm că astfel uh, suntem mai transparenți baz și că ultimele activități de trading pot fi considerate a fi lichide. Există în continuare anumite îngrijorări legate de parametrii subiacenți pentru excluderea tranzacțiilor de sub 100.000 de euro pentru a determina uh, sumele mari care se pot bucura de anumite derogări și care trebuie să fie publicate. Avem explicații clare pentru aceste puncte specifice, dar în general considerăm că sistemul propus este unul echilibrat între diferitele uh, interese divergente și obiectivul de a introduce uh, o transparență pe piața titlurilor de valoare europene. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest sistem de transparență acoperă un, o gamă largă de instrumente, mai ales în ceea ce privește instrumentele derivate și considerăm că am acoperit cu un mare grad de detaliu aceste uh, Uh, aceste instrumente. În ceea ce privește limitele, acestea pot ajunge între 5 și 35%, ținând seama de îngrijorările exprimate de Econ ca limitele anterioare de 10% nu sunt suficient de stricte pentru a face față, de exemplu, contractelor unde există un grad mare de lichiditate. Există în continuare îngrijorări dacă aceste limite sunt uh, prea laxe sau prea stricte în funcție de punctul de vedere. Aș dori să subliniez faptul că ESMA a trebuit să stabilească o gamă cât mai largă pentru că acest regim trebuie să țină seama de să guverneze un uh, număr foarte mare de contracte foarte diferite, uh, comparabil cu sistemul din Statele Unite ale Americii. Abordarea ESMA ar trebui să ducă la Uh, situația în care autoritățile naționale să poată stabili uh, limite stricte acolo unde este nevoie de acestea sau să fie o abordare mai flexibilă dacă acest lucru este necesar. Apoi, uh, testele privind activitățile anexe. Aș dori să repet faptul că ESMA își dorește crearea acestor teste într-un mod cât mai pragmatic, tocmai pentru a ține seama de caracteristicile diferitelor uh, categorii de active. Am uh, încercat să vedem care este cea mai bună activitate pentru a, um, posibilitate de a determina dacă uh, activitățile de trading se fac în nume propriu sau nu și dacă se respectă cadrul de reglementare de reglementare. Unii actori implicați au cerut reintroducerea unor teste bazate pe capital, Nu se este vorba de aceleași părți interesate care nu foarte mult timp împreună se temeau că aceste teste de capital ar fi prea scumpe și că nu ar asigura o punere în aplicare coerentă peste tot în Uniunea Europeană. Din punctul nostru de vedere, testele create de noi Uh, sunt fiabile și răspund necesităților impuse de legiuitori și uh, participă la crearea unui teren uh, egal de șanse între firmele de, de investiții și punerea unor criterii coerente. Și considerăm că o măsură bazată pe capital, un test bazat pe capital ar fi uh, slabă din punct de vedere tehnic, uh, și ar uh, fi una discriminatorie, neajutând autoritățile de, uh, de supraveghere. Și acum, în ceea ce privește provocările care țin de punerea în aplicare a acestui, a, uh, a directivei a, MIFID, calendarul a, stabilit este destul de strâns, chiar în plus există anumite puncte care ne demonstrează că acest calendar nu poate fi respectat. Explicația rezidă în faptul că va dura puțin uh, până ca textul STR să fie stabilizat și finalizat. Um, crearea unor sisteme stabile IT este posibilă doar în momentul în care vor fi finalizate toate detaliile tehnice din standardele tehnice de reglementare și pentru anumite sisteme IT vom avea nevoie de cel puțin un an pentru a le crea. Și este evident că unele sisteme IT nu vor fi finalizate până în ianuarie 2017, dar avem nevoie de ele pentru buna funcționare a MIFID 2. Și discutăm cu Comisia Europeană să vedem dacă, pentru a face față acestor dificultăți, avem nevoie de alte propuneri legislative Uh, când vine vorba de uh, transparență sau de raportarea pozițiilor uh, deținute. În legătură cu ultimul punct, sistemele IT trebuie să fie create de la zero pentru a putea face un schimb de raporturi, pentru a determina pozițiile agregate și situația de instrumentelor derivate într-un conglomerat, în, într-un grup întreg. Și există și alte puncte unde asemenea sisteme IT trebuie să fie create de la zero, de exemplu colectarea mm, informațiilor de referință privind uh, fin, uh, instrumentele financiare, schimbul de aceste instrumente în uh, Uniunea, Europe- în Europeană și toate punctele relevante pentru aceste instrumente. Toate aceste proiecte sunt mari și complicate, poate chiar mai complicate decât MIFID 1 și va fi nevoie probabil de până la 3 ani pentru a le pune în aplicare. Și înțelegem astfel care sunt provocările cu care ne vom confrunta în următoarele luni, deci va fi esențial să existe o coordonare foarte bună între adoptarea STR, pozițiile naționale și dezvoltarea acestor sisteme IT de care vom avea nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, Steven și acum îi dau cuvântul lui Martin, domnului Marla. Comprehensive, so I think I... Mulțumesc, Steven a fost foarte cuprinzător, prin urmare eu pot să fiu succint. Aș dori să mulțumesc raportorului și raportorului din uh, umbră, domnului Ferber, doamnei Swinburne, doamnei Dodds, uh, doamnei Van Noizen, domnului Giggle și domnului De Masi pentru sprijinul oferit în tot acest proces cu privire la MIFID. Ei au fost uh, foarte de ajutor în acest proces pentru că au conturat dezbaterea în legătură cu aspectele cheie. Aș dori să mulțumesc și ESMA pentru faptul că ne-a oferit aceste standarde tehnice de reglementare. Acesta este o mare victorie. Și asta obținută uh, cu termene foarte strânse. Am primit aceste standarde și credem noi că ele chiar uh, Uh, ajută la reglementarea serviciilor uh, de genul acesta în Europa. Steven uh, a explicat foarte clar care sunt aspectele cheie care necesită atenția noastră în viitoarele săptămâni. Aici vorbim și despre subiectul transparenței și anume extinderea cerințelor de transparență spre alte Uh, clase de uh, valori dincolo de uh, acțiuni. Aceasta însă reprezintă o mare provocare. ESMA așadar a trebuit să gândească o metodologie complet nouă pentru a putea clarifica modul în care prețurile se formează în ceea ce privește instrumentele derivate, piețele instrumentelor derivate și piețele de obligațiuni. E clar că rezultatul fiind calibrat al muncii ESMA trebuie luat în calcul. Apoi, în ceea ce privește uh, companiile uh, nefinanciare care fac comerț uh, cu instrumentele derivate, ei bine, aici ESMA a trebuit să găsească un echilibru între a acoperi principalii comercianți care speculează cu aceste instrumente și cele care necesită, operațiunile care necesită autorizații conform MIFID. Suntem mulțumiți de echilibru găsit de ESMA. Apoi, în ceea ce privește uh, limitele de uh, poziționare, știm că a fost foarte greu pentru ESMA să calibreze aceste limite într-o manieră în care să se ia în calcul marea varietate a contractelor care vor fi acoperite de uh, acest regim decis uh, de către legiuitori. Deci este din nou uh, o chestiune care merită atenția noastră. În legătură cu toate aceste subiecte, dar și în legătură cu celelalte, nu există o poziție deocamdată din partea Comisiei. Evaluăm activitatea ESMA atât din perspectivă tehnică cât și din perspectivă juridică. În paralel, uh, Muncim din greu uh, la cele trei acte delegate care, sperăm noi, uh, vor putea fi adoptate foarte curând. Obiectivul nostru este să avem toate regulile, toate actele delegate și standardele uh, de reglementare adoptate de vreme în 2016, astfel încât să putem să le, să le regăsim în monitorul oficial Uh, cât de repede uh, după aceea. Nimic n-ar trebui să ne uh, distragă atenția de la acest obiectiv. Să nu uităm că MIFID de reprezintă o schimbare majoră în modul în care sunt organizate piețele. E nevoie de eforturi majore pentru a strânge și procesa datele de comercializare peste tot în Europa. Uh, ESMA, uh, reglementatorii naționali și industria au nevoie însă de timp pentru a face toate acestea. Steven uh, a făcut aluzie la nevoia probabilă de a întârzia punerea în aplicare a cadrului MIFID, astfel încât să avem o aplicare în practică foarte eficientă și rapidă acestor dispoziții. Am contactat ESMA din această Uh, perspectivă analizăm acum uh, această situație. Opinia noastră preliminară la nivel tehnic uh, este următoarea. Într-adevăr, avem nevoie de o întârziere de o amânare, dacă ne dorim o implementare eficientă și lină. Apoi trebuie să discutăm între noi care ar trebui să fie sfera de cuprindere și uh, uh, durata acestei amânări. Uh, de asemenea, o idee preliminară a noastră ar fi că probabil abordarea cea mai uh, bună din perspectivă juridică ar fi să întârziem tot pachetul cu un an. Însă suntem gata să discutăm cu dumneavoastră și cu Consiliul și alte opțiuni. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Ca președinte, acum dau cuvântul raportorului și apoi uh, raportorul din umbră. În calitate de raportor, să continui în uh, limba germană. Aș dori să vorbesc în limba mea maternă pe marginea acestei teme foarte complicate. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că putem discuta din nou această temă, MIFID, și trebuie să spun că sunt mai mult decât surprins de faptul că în acest moment Um, primim, putem avea această discuție cu reprezentanții ESMA și Comisia Europeană. În urmă cu câteva săptămâni scrisesem comisarului, l-am întrebat când vom primi actele delegate, actele de punere aplicare. Am uh, primit răspunsul în toamna lui 2015. Pentru mine toamna uh, începe în uh, septembrie, în luna septembrie. Acum înțeleg că este vorba de începutul anului 2016. Vă, duc, vă, vă atrag atenția asupra faptului că prima lectură în Parlamentul European s-a desfășurat foarte repede, după care a durat destul de mult timp până ace, acest dosar prin, uh, prin Consiliu, apoi Comisia a împiedicat o un acord în 2000, uh, în, la sfârșitul anului 2013 și de atunci uh, Cunoaștem toate aceste texte care au fost adoptate de Parlamentul European și de Consiliu și până în ultimul moment am discutat despre calendar, atât cu Comisia cât și cu ESMA. Uh, pentru mine este evident, a fost de la bun început evident că această temă este una complexă și toată lumea a știut care sunt sarcinile care îl așteaptă și acum uh, și nu aș dori să, să vă aduc aminte de discuțiile pe care le-am purtat la Paris și în, în Bruxelles cu dumneavoastră și așa mai departe. Și în ianuarie, la ultim, ultima rundă a trilogului, am discutat despre date, despre calendar și eu am fost deschis, am fost dispus să discutăm serios această temă a calendarului și am fost asigurat că toate lucrurile sunt în uh, grafic și la jumătatea acestui an din nou am fost, am, am fost asigurat în același uh, sens. Am spus, uh, am primit această scrisoare din partea comisarului care m-a asigurat că lucrurile se vor rezolva până în această toamnă. Deci nu este deloc în ordine această amânare a punerii în aplicare a pietrei de boltă a reglementării europene în domeniul serviciilor financiare. Discutăm despre un dosar pe care l-am început din 2009 și vom intra în analele istoriei ca spațiul economic care a avut nevoie de cea mai mare perioadă de timp pentru a-și reglementa anumite probleme esențiale. Desigur, lucrurile în MIFID 2 sunt mai complicate decât MIFID 1, însă Vă pot spune că am, am discutat și cu raportorii din umbra, vom încerca să intrăm într-un uh, dialog cât mai repede cu comisarul responsabil, cu serviciile comisiei, pentru a putea vedea ce anume vom putea pune în aplicare mai repede și, și o să mă refer imediat la câteva uh, teme. Întotdeauna apare această întrebare, dispunem de informații suficiente Și mm, știm ce s-a întâmplat și cu punerea în aplicare a EMIR, care este un regulament esențial pentru a ne furniza datele, informațiile de care avem nevoie. Deci, mm, vom, sperăm că vom putea discuta cât mai repede această temă pentru a discuta, pentru a vedea care din elementele din MIFIR care deja a intrat în vigoare, Uh, pot fi folosite pentru a um, pune în aplicare și mai, rap- uh, mai rapid MIFID. Și um, lucrurile spuse în legătură cu transparența nu mă bucură foarte, nu mă bucură foarte mult. Uh, acea, aceasta este punctul central al cadrului de reglementare, transparentizarea piețelor și o amânare din acest punct de vedere mă îngrijorează profund Aș dori să mă mai refer la câteva puncte care pe mine de asemenea mă îngrijorează. Limitele impuse pozițiilor deținute. Eu crezusem că din scrisoarea pe care o, o transmisesem ESMEI și Comisiei are și foarte clar că această temă este esențială pentru Parlamentul European. Știu că este un, un subiect complicat și că dacă dorim să ne ocupăm de toate instrumentele derivate, atunci este puțin ca și când uh, tragem cu o pușcă cu alice când uh, vânăm, însă uh, nu cred că este posibil să avem această abordare prin care spune că dacă impunem o limită de 25-35%, am acoperit toate, toate piețele și toate instrumentele existente. Pentru piețele unde există un mare grad de, de lichiditate, o, acest procent este prea mare. 5% pe asemenea piață este deja o limită prea mare. Însă pe piețele unde lichiditatea nu este atât, at, atât de mare, uh, Uh, vă dau exemplu gazului natural lichefiat, unde uh, aceste produse ajung vas după vas pe piața europeană și uh, 35%, limita de 35% este, va duce la dispariția acestei piețe în Europa. Deci, uh, răspundeți provocărilor legate de un număr redus de produse, de mărfuri, dar evitați până la urmă majoritatea instrumentelor derivate care există pe, pe piață din acest punct de vedere, din punctul de vedere al mărfurilor derivate. Deci, din, uh, din punctul nostru de vedere, propunerile dumneavoastră legate de aceste limite sunt inacceptabile pentru că, de exemplu, în domeniul uh, alimentar, um, limitele sunt prea mari și uh, în rest, limitele sunt atât de reduse încât acest lucru va duce la dispariția anumitor uh, instrumente de pe, de, pe piața, de pe piața europeană. Apoi, derogarea privind uh, comercializarea în numele, în numele propriu, activitățile secundare. Uh, ESMA încearcă să găsească o soluție printr-un test în două uh, etape și în legătură cu ultimul test uh, prevăzut, cel al modelului de afaceri, eu am anumite îngrijorări. În scrisoarea noastră discutase doar despre limitele maxime, nu am spus nimic despre sistem și întregul sistem a fost modificat prin propunerea dumneavoastră, deci uh, Cred că avem nevoie de argumente suplimentare pentru a înțelege de ce ați propus schimbarea întregului sistem și, în plus, uh, nu ne-au fost furnizate informații fie, uh, fiabile despre uh, ponderea de pe piață a respectivelor instrumente. Deci aș dori să vă întreb cum puteți să ne asigurați că vom dispune cât mai repede posibil aceste informații. Aici se precizează momentul în care se va intra în vigoare, dar ar fi bine să dispunem de aceste informații mai uh, repede. Apoi, în ceea ce privește reglementarea uh, lichidităților. Mă bucură faptul că s-au făcut progrese din acest punct de vedere și că uh, se prevede o abordare defalcată pe instrumente. Cu toate acestea, propuneți ca pentru primele șase luni după emiterea unei uh, Uh, obligațiuni, să vă bazați pe așa numită abordare COFIA și aș dori să vă întreb de ce în momentul în care se emite o nouă obligațiune vă doriți această abordare și apoi există limite relativ uh, reduse pentru volumul mare de comercializare a obligațiunilor și atunci eu consider că există pericol ca anumite instrumente să fie considerate a fi lichide, deși ele nu sunt, uh, nu dispun de un grad atât de mare de lichiditate. Drept urmare, mă întreb dacă limitele impuse de dumneavoastră nu sunt prea reduse. Și, în fine, ar trebui să discutăm și despre derogarea SSTI, SSTI Uh, să ne gândim la derogările posibile și la instrumentele cu un volum uh, mai uh, de sub 100, 100 de mii de euro. Spre deosebire de ultima variantă de text pe care am discutat-o, în STR2 nu mai există nicio derogare explicită pentru uh, tranzacțiile de pe piețele Uh, primară, pentru că, pentru că ținând seama că pe această piață nu se tranzacționează instrumente derivate ca pe piața uh, secundară, uh, mie mi se pare că noua versiune este mai imprecisă decât vechea versiune a, te- a textului. În ceea ce privește tema acces, am văzut că ESMA a venit în întâmpinarea Parlamentului European. Este un lucru Uh, pozitiv. Însă, la articolul 12, la STR 15, ESMA uh, propune o tratare identică a tuturor uh, contractelor. Mie mi se pare că o precizare mai bună ar fi o tratare nediscriminatorie, așa cum și-a cerut, așa cum a cerut legiuitorul. Apoi, raportarea tranzacțiilor la STR 23 și 24, ESMA s-a referit la ISIN, Sistemul Internațional de Identificare, conform unui standard ISO, ca fiind singura posibilitate de identificare a instrumentelor financiare. Există foarte mari uh, îndoieli din partea anumitor actori de pe piață din punctul de vedere al identificării um, instrumentelor care sunt tranzacționate nu pe piața uh, oficială. Deci cam, at- cam atâtea observații din partea mea, însă oricum partea cea mai gravă este cea referitoare la nerespectarea calendarului. Și acum aș dori să dau cuvântul raportoare din partea SND analiză Toți. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, domnului raportor, domnului Ferber, pentru cooperarea pe, pe marginea acestui dosar. E un lucru pe care l-am apreciat. Am fost recunoscătoare și pentru răbdarea sa. Câte vreme am lipsit uh, acum câteva săptămâni din cauza unei uh, gripe, fapt care nu a ajutat la progresul acestui dosar. Firește, Însă, aceste momente sunt foarte importante și trebuie să subliniem că, sub conducerea domnului Ferber, Parlamentul uh, și-a respectat calendarul. Am reușit să-l gestionăm am reușit să ne mișcăm astfel încât să respectăm uh, acest calendar. Uh, voi încerca să fiu uh, cât de cât succintă și mă voi axa pe două aspecte. Mai întâi amânarea și apoi limitele de poziționare. Mai întâi trebuie spus că uh, împărtășesc îngrijorările raportorului legate de amânarea implementării. Firește, nu are rost să mergem înainte doar de dragul artei, însă uh, E clar că există îngrijorări legate de abordarea propusă. Să nu uităm că există o lume a reglementării mai vastă de uh, atât. E nevoie să existe uh, o întâlnire între echipa de negociere ESMA și uh, serviciile specifice ale Comisiei pentru a vedea cum mi am putea gestiona această amânare. E un aspect foarte important. Uh, Principala mea preocupare este legată de faptul că sunt anumite zvonuri legate de această amânare care deja circulă de ceva vreme și colegii știu acest lucru. Cred că sunt anumiți actori care consideră această amânare ca o posibilitate de a redeschide o parte din compromisurile la care s-a ajuns cu greu de către Parlament și alte instituții acum multe luni. Sunt uh, așadar uh, îngrijorată de faptul că există multe elemente ale MIFID care sunt controversate, însă asta, această amânare nu poate fi văzută ca o posibilitate de lobby de către anumite grupuri pentru a redeschide anumite subiecte. Nu poate fi considerată o ocazie pentru a rediscuta anumite amendamente. În ceea ce uh, privește domeniul de aplicare, cu siguranță acesta ar trebui restricționat la acele uh, elemente care sunt uh, cele mai problematice, cele care presupun cele mai mari provocări tehnologice. N-ar trebui să se aplice aceste dispoziții la tot cuprinsul dosarului. Salut opinia raportorului că aceste subiecte trebuie discutate în detaliu. Există o îngrijorare că dacă perioada de amânare este prea lungă, atunci impulsul uh, se va fi pierdut. Sunt colegi care spun uh, am obținut această amânare pe care am solicitat-o, putem să ne relaxăm o vreme după care să revenim la subiect peste câteva luni. Uh, atunci uh, vom analiza practic exact aceleași subiecte ca uh, la sfârșitul anului, vor spune uh, ei. Ori acest lucru nu este posibil. MIFID trebuie pusă în aplicare și Cred că până la urmă totul ține de stabilirea unor priorități, așa cum a spus pe bună dreptate și domnul raportor. Foarte subțint aș dori să mă refer și la uh, chestiunea limitelor de poziționare, pentru că uh, subiectul a fost uh, amintit de raportor. Va mai trebui să discut uh, și cu dânsul acest subiect. Mă bucur că l-a dus în discuție, pentru că, așa cum spunea și dânsul, este un aspect foarte important. E un aspect uh, crucial și pentru grupul uh, meu. Probabil vă amintiți că de mai multe ori am menționat că eu una cred că uh, odată ce stabilim limita la 25%, stabilim o limită prea înaltă de fapt. Știm că regimul uh, uh, a fost modificat, uh, s-a mutat de la 10 la 40%, apoi la 35 la 25%, însă eu sunt îngrijorată de mesajul pe care îl transmitem autorităților naționale competente dacă păstrăm acest prag de 25%, pentru că atunci, pentru contractele lichide, pragurile pot fi stabilite la niște niveluri foarte înalte. Am uh, ascultat uh, poziția ESMA, care a fost repetată și astăzi, că răspunsul la această provocare ar fi să spunem că avem încredere în autoritățile naționale competente de a stabili uh, limite strânse pentru aceste contracte și de a relaxa limitele atunci când situația o impune. Însă dacă ne gândim puțin la uh, Franța, uh, unde o limita pentru uh, cele mai lichide contracte a fost stabilită la 38%. ESMA a vorbit și despre diferența între sistemul european și cel american. Sigur că da, există aceste diferențe, însă trebuie să operăm cu analogiile pe care le avem la dispoziție în acest uh, moment. Știm uh, ce se întâmplă cu piețele de mărfuri uh, în Statele Unite, știm că acolo limita este de 25%, dar ea nu reprezintă punctul de bază. Noi ne-am dorit să existe această linie de bază sub 25%. Comisia ar trebui să reintroducă anumite criterii în ceea ce privește aceste limite pentru participanții la uh, piață. Credem că aici avem de face cu nivelul 1. N-aș vrea să insist prea mult, pentru că sunt în totalitate de acord cu raportorul. Cred că elementul cheie aici uh, este cel reprezentat de amânare. Nu încercăm să dăm vina pe nimeni în această discuție, însă pentru evaluarea eficienței instituției noastre este foarte important ca aceste decizii să fie luate într-o manieră adecvată și sunt gata să văd ce discuții vor purta uh, uh, echipa de negociere ESMA și Comisia pe marginea acestui subiect și mulțumesc într o dată pentru cooperarea dată de raportor uh, pentru acest dosar. Doamna Swinburne. Mulțumesc, domnul președinte, și aș dori să mulțumesc ESMA pentru uh, volumul imens de muncă uh, pe care l-a presupus uh, acest punct STR. Nu este o poziție confortabilă pe care o avem acum. Samifid este un dosar uriaș și știm cu toții că nivelul 2, de la bun început aștept asta, nu va fi unul ușor. În acest uh, um, punct, Esther, uh, cred că e nevoie de mai multă claritate, iar aici mă voi referi la aspectul amânării uh, dosarul de-abia la sfârșitul intervenției mele. Regimul de transparență pentru capitalul care nu este social mă surprinde încă. Uh, nu are rost să avem uh, un proiect de Uniune a Piețelor de Capital dacă nici uh, companiile, nici statele nu își doresc acest lucru. Prin urmare, mi-aș dori să existe o definiție realistă a lichidităților. Important este să definim o piață a lichidităților așa cum trebuie. Eu nu cred că comerțul este ceea ce definește această piață. Ar trebui să vedem așadar dacă nu cumva se folosesc alte uh, uh, instrumente uh, derivate uh, și atunci ar trebui să stabilim un alt standard uh, pentru uh, comerțul cu uh, anumite tipuri de capital. Pentru SSTI uh, ar trebui să stabilim un nivel uh, care să uh, nu descurajeze piața, însă se pare că asta facem prin propunerea actuală. Dincolo de asta, aș dori să aduc în discuție în mod public anumite subiecte pe care le-am mai discutat cu ESMA în urma publicării informațiilor legate de STR. Trebuie să vedem exact cum am putea să obținem mai multe informații. Ni se spune aici că uh, echipa de negociere a Parlamentului întotdeauna a presupus că rata de creștere a piețelor uh, este o variație AMTF prin definiție. Uh, mi se pare că la punctul 19 se adaugă anumite poveri pentru aceste uh, piețe și aș dori o explicație de ce e necesar acest lucru. Cred că lucrurile ar trebui simplificate pentru IMM-uri, nu complicate. Aș dori să mai înțeleg de asemenea cum cerințele de raportare uh, se presupune că ar trebui să funcționeze în practică. Mi se spune uh, că există anumite uh, cifre care merg până la 36 de uh, mii de intrări, însă nu cred că este realist. Am nevoie măcar de un ordin de măsură pentru a putea înțelege despre ce volum de activitate vorbim. În ceea ce privește uh, cerințele de raportare, trebuie să vedem cum sunt ele uh, compatibile cu uh, regimul uh, propus pentru uh, STR. Trebuie să vedem cum funcționează și uh, codurile CAEN, care uh, în domeniul valorilor uh, mobiliare vor fi folosite pentru a identifica toate, toate aceste valori mobiliare. Trebuie să vedem cum anume putem defini aceste instrumente. De asemenea, trebuie să înțeleg modul în care vom Uh, putea pune întrebări și obține răspunsuri din partea ESMA. Va trebui să vedem dacă poate exista un proces transparent în ceea ce privește uh, controlul Parlamentului asupra uh, modului în care se va derula acest proces de interogare a ESMA pentru a obține anumite răspunsuri. De asemenea, am uh, trimis uh, o întrebare uh, Parlamentului și Comisiei în legătură cu anumite pachete de măsuri, însă toate acestea sunt chestiuni specifice. Însă să amânăm tot proiectul cu un an, e bine, aici trebuie spus că e foarte important să ne asigurăm că uh, sunt folosite toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a asigura că raportarea cu privire la date, dacă există o întârziere, începe mai devreme, pentru a putea îmbunătăți calibrarea pragurilor, pentru a îmbunătăți limitele de poziționare și pentru a putea îmbunătăți definițiile în zone precum uh, lichiditățile și uh, avem nevoie de aceste date și pentru a stabili anumite formate pentru datele primite. N-ar trebui întârziat, deci, tot pachetul ca atare. Uh, Firește, am dorit să facem tot într-o manieră corectă, chiar dacă asta ne ia mai mult timp. Însă, pentru asta e nevoie de încredere în sistem, și anume că o întârziere va presupune că vom avea date mai bune la sfârșit pentru calibrare. Aș dori să văd că orice întârziere este folosită pentru testarea uh, modelelor în raport cu anumite uh, modele de transparență impuse anterior. Aș dori să folosim această perioadă de timp într-o manieră eficientă. Uh, Asta în cazul în care există o întârziere de un an, pentru că să ne asigurăm că atunci când vom uh, implementa uh, acest uh, sistem, vom obține niște rezultate mai corecte. Implementarea MIFID ar trebui să ducă la existența unor piețe de capital mai corecte și mai transparente în beneficiul Uniunii Europene pe ansamblu său dezvăluirile unor informații uh, confidențiale ar trebui uh, să fie făcută ca atare. Prin urmare, uh, dacă putem folosi această întârziere pentru a îmbunătăți implementarea, pentru a avea o tranziție mai elină, atunci, da, salut această posibilitate. Însă, pentru mine, întârzierea întregului pachet uh, uh, ar trebui să se facă doar în baza convingerii că această implementare va fi una mai eficientă după această amânare. Mulțumim, Case, domnul președinte. Domnul Fabio De Masi, acum. Mulțumesc raportorului, mulțumesc tuturor celor implicați. În primul rând aș dori să adresez o întrebare către ESMA. De când sunteți conștienți de dificultățile de implementare? Pentru că și raportorul am văzut că a fost foarte surprins, pentru că în trecut a primit indicații diferite din partea dumneavoastră și înțeleg că există anumite probleme atunci când uh, ai o sarcină atât de complexă, dar cred că asta nu este o scuză pentru autoritățile de reglementare pentru a-și întârzia propriile teme. Pentru că e o chestie diferită și de aceea sunt de acord cu Case Swinburne. Colectarea datelor trebuie să fie făcută imediat. Pentru că, din ce înțeleg, nu aveți probleme de IT ci probleme de reglementare care trebuie rezolvate. Și dincolo de asta, echipa de negociatori a exprimat de mai multe ori faptul că uh, vrea un rezultat clar din partea ESMA. Eu nu cred că uh, Actualele standarde reflectă compromisul pe deplin și nici nu vor fi suficiente pentru a ne asigura că scopul final este obținut. The RTS prepared by Asman Water for the nu ar trebui să uh, creăm iarăși ocazii de obiecții ulterioare și ar trebui să... Văd că această reducere la 35 este una bună, dar uh, vreau să subliniez încă o dată ceea ce a spus Annelies. Tot nu sunt convins, pentru că nu am auzit un argument tehnic convingător, de ce piața din Statele Unite este atât de diferită față de uh, piața noastră și de ce piața noastră este atât de laxă. Înțeleg că uh, pozițiile diferite uh, Uh, diferă pe piețe diferite, este foarte clar, dar asta nu înseamnă totuși că ar trebui să fim chiar atât de departe de ceea ce se întâmplă în alte părți din lume. Cifra pentru uh, limitele de poziție ar trebui să fie mai mică de 25%, dar cele bazate pe rata dobânzii ar trebui să fie mai mari, uh, deci, dacă alegeți uh, această rată a dobânzii deschisă, atunci trebuie să avem cifre diferite. Definiția echivalentului economic uh, tot permite uh, eludarea regimului de poziții și uh, cam acestea ar fi observațiile mele fundamentale și sper că pentru a avea transparență și pentru uh, a avea și o certitudine pentru industrie, putem să accelerăm acest proces și să nu tot jucăm ping-pong, pentru că cu cât o facem mai mult, cu atât vom avea probleme mai mari, așa cum ne-ați explicat astăzi, pentru că nu avem un set, dat, un set clar de date și nu știm exact cum va fi procesul uh, pe viitor. Mulțumesc, Fabio. Domnul Lamberts. Mulțumesc, uh, Marcos, mulțumesc pentru că ai folosit exact uh, cuvintele potrivite în uh, declarația introductivă. Apreciem acest lucru. Domnule Maior, dacă aș lucra în industria financiară, probabil n-aș recunoaște deschis, pentru că ar fi prea evident, dar eu aș fi mai mult decât fericit cu munca dumneavoastră, pentru că echipele dumneavoastră a făcut o treabă excelentă în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare, dar ați uh, deviat foarte mult de la intenția legiuitorului și vreau să vă reamintesc că nu sunteți legiuitor. Ne ajutați, dar nu sunteți legiuitor. Și acum cere, da, și dacă aș auzi că cereți încă o amânare, aș fi și mai fericit. Deci dacă ne mai dați spațiu de respirat, mulțumim foarte mult și exact asta și faceți. Eu aș spune că ar fi momentul ca oamenii ăștia să înceapă să-și câștige salariul. Este dificil să implementezi MIFID la timp? Firește, e nevoie de muncă multă? Firește, dar e timpul să muncească. Deci nu uh, le acordați spațiu de manevră. Da, eu nu fac parte din industria financiară, n-am lucrat niciodată acolo, sunt legiuitor și nu sunt amuzat absolut deloc. În primul rând, pentru că atunci când vă scriem cu o serie de cerințe și de indicații în ceea ce privește direcția pe care o vrem pentru aceste standarde, dacă uh, Vrem să respectăm intenția legiuitorului și cred că noi suntem cei mai în măsură să determinăm care este intenția legiuitorului. Uh, vedem că toate scrisorile sunt ignorate, pur și simplu. Deci nu văd ca ceea ce v-am scris să fi fost inclus în proiectul de standarde. În primul rând, de ce ați alege rată de uh, dobândă în față de deliverable supply, pentru că a doua poate fi măsurată. Și mie mi se pare că este o cale foarte ușoară de a evita limitarea pozițiilor. Deci, dacă vrei ceva cuantificabil, și exact asta am vrut noi să facem ca legiuitori, atunci când vorbim de uh, limite de poziții, Trebuie să ținem cont de realitate și nu de o realitate umflată. Și atunci hai să folosim realitatea ca etalon. Și dumneavoastră nu faceți asta. În al doilea rând, atunci când măsurați uh, limita de poziții ca procentaj din ceva. Și acest ceva este atât de specific că iarăși am ocazia să scap de aceste limitări prin crearea unui produs care este foarte apropiat de cel uh, care este utilizat, dar care va, nu va conta. Deci uh, contractele sunt specifice și nu se pot amesteca între ele, dar cea mai bună cale de a scăpa de uh, limite este să creezi un contract în altă parte sau un contract care este ușor diferit. Uh, și ca atare nu va fi luat în calcul ca fiind pe aceeași piață și iarăși le faceți viața mai ușoară. Deci eu nu cred că pot să spun lucrurile mai bine decât Marcus. Atunci când ați decis că etalonul trebuie să fie 25, așa cum ai spus, dacă piața este lichidă, chiar și 5% e prea mult. Dacă folosim cifre comparabile din Statele Unite și vedem că limita lor este de 2,5, deci nici măcar 5. Deci vă mulțumesc încă o dată că uh, tot amestecați aceste lucruri. Pentru că dacă luăm în calcul și definiția contractului, vedem că aceste limite de poziții practic nu vor exista, nu vor fi eficiente deloc. Și aș vrea să spun de asemenea că în textul de nivel 1 solicităm ca metodologia de calcul să țină cont de volatilitatea piețelor relevante, inclusiv a înlocuitorilor produselor derivate și a piețelor de mărfuri. Conceptul de volatilitate a fost introdus în versiunile anterioare, dar este volatil și a dispărut acum. Deci, această idee de a include volatilitatea face volatilitatea să dispară, dar noi nu suntem de acord cu asta. La articolul 31 vedem în legislația de bază că ar trebui să țineți cont de numărul și dimensiunea participanților pe piață. A ținut cont de număr, dar nu și de dimensiune. Și în ceea ce privește excepția, introduceți această noțiune ciudată de uh, uh, hedging de portofoliu. Ceea ce înseamnă că poți să introduci orice acolo. Și nu văd de ce ar trebui să exceptăm acest uh, hedging de portofoliu. Aș putea să merg mai departe, dar cred că ați înțeles deja că nu suntem deloc amuzați, că respectăm foarte mult ESMA și celelalte uh, agenții, dar uh, din acest punct de vedere, îmi pare rău să spun, nu faceți treaba uh, necesară pentru a servi legiuitorul, ci mai degrabă pentru a servi uh, piețele financiare și nu pentru asta sunteți plătiți. Mulțumesc foarte mult. Îi dau, cu, dau cuvântul din nou ESMA și apoi Comisiei. Steven. Mulțumesc pentru ceea ce ați spus. Cred că s-a făcut deja o sugestie să discutăm și mai mult aceste aspecte, în special în ceea ce privește amânarea. Cred că ar merita o discuție suplimentară cu dumneavoastră. poate în sesiuni mai restrânse. Într-adevăr, am primit uh, întrebări după ce am livrat în septembrie standardele tehnice și plănuiam să răspundem în scris în această săptămână. În primul rând, ca remarcă generală, uh, MIFID 2 este o schimbare foarte mare. Există elemente unde nu suntem siguri de efectele lor asupra investitorilor sau piețelor de capital. Și de aceea trebuie să revizităm standardele de îndată ce vor fi aplicate. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să încercăm să găsim și în acest moment cele mai bune standarde, dar trebuie să înțelegem că unele din impactele MIFID 2 sunt, uh, nu sunt sigure în acest moment și trebuie să vedem cum vor afecta aceste standarde piețele de capital și să le ajustăm în consecință. Și apoi o să ne întoarcem la Comisie și la Parlament și uh, la Consiliu, pentru că e nevoie de o procedură de aprobare. Ceea ce privește amânarea, înțeleg criticile dumneavoastră. Eu nu sunt deloc mulțumită faptul că trebuie să ridic acest punct cu dumneavoastră, dar este o realitate cu care ne confruntăm. În mod uh, normal, autoritățile de reglementare ar vrea să înceapă cât mai curând cu reglementările, dar pe de altă parte ne confruntăm cu o realitate pe care trebuie să vă prezentăm. Înțelegând firește că orice întârziere este o decizie a colegiuitorului. Cred că există două elemente pentru a analiza această întârziere. În primul rând, motivul întârzierii, nevoia de întârziere, derivă din forma finală a STR-urilor și nu e o surpriză că v-am spus la început că noi credem că întârzierile vor ține de raportarea tranzacțiilor. Exact acolo este domeniul în care ne-am implicat foarte târziu în proces și în funcție de modul în care faci aceste standarde tehnice, uh, acest lucru va afecta și întârzierea. Bineînțeles, cu cât sunt mai complicate și mai complexe standardele și forma lor, cu atât vor avea o, implicare mai ma- o implicație mai mare asupra realizării sistemelor IT. Cred că este important să înțelegem, așa cum am spus la început, că noi am subliniat și aici și în conversațiile cu Comisia că problema este legată de colectarea de date. Dar asta nu țin doar de uh, supraveghetori, ci și de uh, firmele de investiții care trebuie să ofere datele. Bineînțeles, trebuie să lucrăm cât mai rapid cu putință și cât mai eficient cu putință, dar ascultând dezbaterea legată de standardele tehnice, există șanse mari ca acestea să dureze ceva timp până vor fi convenite și să ajungem în 2016. Deci, Având în vedere că e nevoie să ai sistemele corecte și aici nu vorbim doar de autoritățile de reglementare sau de ESMA, ci și de interacțiunea între uh, locul de între sistemele IT la locul de tranzacționare și cele din uh, de la autoritățile de reglementare, care trebuie să comunice perfect. Și cred că este important să înțelegem că nu folosim aceste date doar pentru supraveghere, pentru a înțelege ce se întâmplă pe piețele financiare, ci avem nevoie de aceste date pentru funcționarea pieței. Deci trebuie ca aceste sisteme IT să funcționeze pentru a hotărâ care obligațiuni sunt lichide și care nu. Și pentru asta avem nevoie să înțelegem piața și avem nevoie de datele pentru a înțelege piața și pentru a o lăsa să funcționeze. Deci, având în vedere că realizarea acestor sisteme IT pot, poate începe de-abia atunci când avem niște standarde tehnice uh, stabile, ceea ce va mai dura câteva luni, uh, nu putem să ne îngrăbim cu crearea lor. Regret că a trebuit să vin cu acest mesaj, dar din păcate ne confruntăm cu această realitate logistică și practică, ceea ce va îngreuna mult lucrurile în ceea ce privește demararea la 1 ianuarie. Ar mai fi încă două probleme de fond pe care aș vrea să le comentez și mulțumesc încă o dată pentru observațiile făcute. Cum măsurăm lichiditatea și faptul că vorbim aici de o medie de 100.000 de euro valoare de tranzacționare pe zi și 80% din asta. În primul rând vorbim de o valoare cumulativă, deci două zile în sine nu e suficient. Uh, ci este o combinație între cele două zile, suma de 100.000 și cele două tranzacții, 80% uh, pe zi și 100 uh, de mii de euro. Deci toate aceste criterii trebuie îndeplinite cumulativ. Și doar 5% din piața de obligațiuni va fi supusă obligațiilor de transparență. Bineînțeles, putem merge către o cerință mai strictă, dar asta va avea un impact asupra numărului de obligațiuni care vor fi supuse regimului de transparență. Și uh, acum vorbim de 5% din piața totală de obligațiuni care va fi supusă cerințelor de transparență. Cred că trebuie să uh, respectăm obiectivul colegiuitorului de a aduce mai multă transparență pe piața de obligațiuni. În ceea ce privește limitele de poziții, Rodrigo ar putea să ne spună mai multe. S-au făcut multe observații critice pe această temă. Este un subiect tehnic destul de dificil și știu că am spus că este diferit de sistemul american. Sistemul american vorbește despre 28 de contracte. Noi vorbim despre mii de contracte europene care ar trebui să fie supuse sistemului. Și deci, pe lângă asta, autoritatea de reglementare americană poate să ajusteze săptămânal aceste limite impuse piețelor financiare. În sistemul nostru ar dura 9 luni dacă treci prin sistemul de SDR. Într-adevăr, avem nevoie de un echilibru pentru a ne asigura că nu există abuz de poziție în ceea ce privește piețele de produse derivate pe piața de mărfuri. Dar trebuie să ne asigurăm că piețele mai mici nu sunt afectate în mod negativ de aceste limite. Apoi, avem, există informații, de ani de zile există informații legate de aceste limite. Uh, Uh, în Statele Unite, pe când noi trecem direct la impunerea acestor limite. Deci tocmai de aceea am adoptat această abordare. Se pare că uh, obținem mai rapid astfel probe despre modul în care funcționează piața. Și evident, putem face acest lucru și prin STR, dar vreau să subliniez aici că uh, Vorbim despre mii de contracte, nu despre 28 de contracte. Este o situație în care nu avem niciun fel de informații despre pozițiile actuale și trebuie să mergem direct la determinarea acestor limite. Procentul de 25% este un punct de referință și în același timp pot să vă asigur că prin stabilirea avizelor noastre, pentru că va fi nevoie de avize înainte de stabilirea acestor uh, uh, limite, vom folosi întreaga gamă dacă este nevoie, ținând cont de obiectivul uh, colegiuitorului. Și m-aș gândi la acest procent între 5 și 35%. la O să-i dau cuvântul lui Rodrigo acum. Uh, Vă mulțumesc, o să încerc să răspund unor remarci mai specifice. Nu știu dacă voi reuși să răspund răspund la toate. La unele întrebări vă vom transmite un uh, răspuns în scris care ne permite să vă dăm și mai multe detalii. Voi începe cu comentariile domnului Ferber. De primele șase luni, cele șase luni stabilite de noua noastră uh, abordare și că dacă luăm ca perioadă de reper aceste șase luni, instrumentele respective ar putea fi uh, schimbate. Uh, you asked Mr. Ferber a question about whether primary market... Și domnule Ferber, ați întrebat dacă piețele primare se vor bucura de o derogare? Ei bine, da, pentru că nu există, pentru că tranzacțiile de pe piețele primare nu trebuie să respecte aceleași uh, uh condiții, aceleași premise. V-ați referit de asemenea la mm, motivul pentru care am ales uh, sistemul ISIN pentru identificarea instrum- instrumentelor tranzacționate. Cred că este important să subliniem faptul că prin această abordare nu încercăm să impunem un standard pe toată piața, precizăm pur și simplu care sunt informațiile necesare pentru autoritățile de supraveghere pentru activitatea lor uh, cotidiană. Este vorba de un standard unic care poate fi folosit în toate statele, de toate autoritățile de supraveghere. De ce? Uh, dintr-un motiv simplu pe care îl, uh, îl amintim în rapoartele noastre, dincolo de criteriile care trebuie să fie respectate și înțelegem că există anumite interese comerciale, există variante în concurență din punctul de vedere al, identi- al identificării instrumentelor, însă avem nevoie de un, uh, de un sistem coerent care să poată fi folosit de autoritățile de reglementare. Din punctul nostru de vedere, acest standard DISIN este cel mai bun posibil, poate fi folosit uh, Uh, atât pentru instrumentele tranzacționate bursier, dar și extrabursier și până când uh, deci vor putea fi uh, acoperite și instrumentele extrabursiere, tranzacționate extrabursiere până când va intra în vigoare acest nou instrument de, de reglementare. În FST TR, de exemplu, și dumneavoastră sunteți de acord cu recurgerea la acest standard de identificare. Și apoi, dacă piața europeană va fi cunoscută, vom dispune de informațiile necesare care să ne permite să calculăm mărimea pieței europene. Chiar dacă nu avem un mandat în acest sens, vom publica informațiile necesare care vor permite evaluarea mărimii pieței europene. Doamna Dodds, apoi, a întrebat dacă uh, autoritățile de reglementare intenționează să stabilească niște limite stricte sau nu. Aș dori să vă aduc aminte că regimul din Franța a fost stabilit înainte de a conveni dumneavoastră asupra textului la nivelul 1. A fost stabilit cu intenția de a reprezenta o tranz- uh, tran- tranziție înspre un sistem mai uh, uh, strict, însă sistemul din Franța nu este comparabil cu sistemul de la nivelul 1 adus de legiuitorul european, pentru că activitatea de hedging, de asigurare, nu se bucură de o uh, derogare. Deci este vorba de variante diferite care converg înspre o limită mai strictă. Deci 38 uh, nu este valoarea medie și nu este inclusă activitatea de hedging, deci nu mi se pare că ce se întâmplă în Franța poate fi un indicator pentru viitoarele, viitorul uh, posibil. Și apoi definițiile folosite, dar trebuie să fiu mai succint. Dacă aceste limite sunt prea largi sau prea limită, este imposibil să acoperim cele două aspecte amintite de domnul Lambert sau de domnul Demasi. Dacă este prea limit și poate fi evitat prin alte definiții, dacă este prea uh, larg, uh, atunci uh, poate fi evitat prin crearea altor tipuri de contracte. Noi avem o definiție, ne-a spus la dispoziție o definiție care nu ne permite să urmărim ambele eh, obiective. Noi am încercat să evităm situația în care se creează alte tipuri de contracte eh, similare. Aceasta este alegerea pe care am făcut-o și, în ultimul rând, eh, problema referitoare la hedging-ul pentru portofolii există anumite motive întemeiate uh, pentru ca, uh, ca nu toate acțiunile să fie incluse în, acest, uh, în această oportunitate. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Mm, trebuie să fiu puțin atent și la timp, pentru că nu doar ESMA trebuie să răspundă la întrebări și domnul Merlin din partea comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint. Am ascultat cu mare atenție temerile de natură tehnică exprimate de membrii Parlamentului European. Am ascultat și la răspunsurile oferite de ESMA, mai ales când vine vorba de limitele pozițiilor, când vine vorba de transparența și lichiditatea pe piața de obligațiuni. Și toate acestea vor fi informații utile pentru procesul nostru intern de evaluare care se desfășoară în acest moment. Și acum trebuie să luăm o decizie în legătură cu cele propuse de Autoritatea Europeană pentru valori mobiliare și piață și ține seama și de pozițiile exprimate de către europarlamentare. Ceea ce privește această amânare, Nimeni nu dorește, răspunzând a spuse de doamna Dodds, nimeni nu își dorește redeschiderea dosarului MIFID 2. Ideea nu este de a reintra într-o procedură cu o decizie, ci să amânăm data intrării în vigoare, pentru că nu dorim să riscăm destrămarea acordului convenit de legiuitori, pentru că acest lucru ar fi extrem de periculos. Deci, din acest punct de vedere, Comisia este de aceeași părere cu dumneavoastră. În ceea ce privește durata acestei amânări, cred că trebuie să evităm să fie o durată prea scurtă sau prea lungă. Dacă aceasta va fi prea scurtă, ne vom din motive tehnice de IT, vom fi poate obligați să amânăm pentru a doua oară data intrării în vigoare, ceea ce ar fi un dezastru. Însă, dacă amânarea va fi prea lungă, atunci riscul este de a rata momentul oportun și ca oamenii să nu se mai, cei responsabili să nu se mai concentreze asupra sarcinelor care revin care le revin atât în autoritățile naționale de supraveghere, cât și în sectorul financiar. În punctul de vedere al uh, mărimii acestei amânări, după cum am spus, suntem dispuși să discutăm cu Parlamentul European, cu Consiliul și cu ESMA și mm, cred că ar fi o idee foarte bună să avem o întâlnire informală cât mai repede posibil pentru a putea vedea cum putem merge înainte. Vă mulțumesc. Fabio este foarte important pentru că vom avea și alte reuniuni. Da. Nu mi s-a răspuns întrebării de când a știut uh, ESMA, când a informat ESMA Comisia în legătură cu această amânare. Mi se pare un lucru esențial. Am încercat să insist asupra faptului că problema mărimea acestei amânări va, de, va deveni cât mai clar în momentul în care standardele tehnice de, de reglementare vor fi definitivate. Și imediat ce am înțeles uh, acest lucru, am uh, trimis o scrisoare Comisiei Europene la două săptămâni după, deci în urmă cu o lună, de fapt. Vă mulțumesc, v-am informat și în legătură cu momentul în care am primit eu această informație săptămâna trecută și voi discuta acest lucru și întâlnirea cu echipa de negociere. Vă mulțumesc tuturor uh, celor care ați participat la această discuție foarte importantă. Mulțumesc uh, Comisiei și ESMA, chiar dacă veștile aduse, aduse nu au fost cele mai bune din punctul de vedere al uh, calendarului, însă în ceea ce privește fondul, conținutul, ne-am bucurat uh, de, următoarele, de următoarea situație. Primiți foarte multe mm, scrisori și adrese din partea noastră și ar fi frumos dacă am primi un, un răspuns, pentru că lucrurile trecute în, în scris uh, rămân. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței în politice, politicile de impozitare a societăților în Uniune. Avem doi raportori, Analiza Doț și Ludec Niedemeyer. Nu știu cine, nu știu cine dorește să înceapă, dacă nu, pot lua ea, eu o decizie, deci din punctul meu de vedere este vorba de raportul Dodds-Niedermayer, deci analiză cred că este prima. Analiz, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Poate data viitoare domnul Niedermayer va începe primul. În primul rând, aș dori să mulțumesc colegului meu, domnului Niedermayer și um, colaboratorilor noștri. Aș dori să mulțumesc secretariatului, raportorilor din Umbra, și v-aș mulțumi pentru atenție celor prezenți. Aș dori să mulțumesc de asemenea tuturor celor care au depus amendamente la acest text. Uh, în mod evident este un număr mare de amendamente și mă bucură faptul că colegii noștri s-au implicat în redactarea acestui text atât de mult și cred că uh, amendamentele reflectă consensul uh, transpartinic din Parlamentul European pe marginea punctelor esențiale, un consens referitor la necesitatea de a, a face ceva când vine vorba de planificarea fiscală agresivă, o temă care a apărut de nenumărate ori în dezbaterile Comisiei Taxe, Parlamentul European deja a depus o activitate largă în legătură cu acest subiect și aș dori să vă spun care este stadiul actual al procesului. Sunt sigură că și domnul Niedermayer va contribui în acest sens. Secretariatul a încercat să ne ajute să redactăm amendamente de compromis în urma amendamentelor care se rezultă din amendamentele depuse, ca de fiecare dată când se depune un număr atât de mare de amendamente, Mm, este important să păstrăm coerența textului și uh, încercăm să includem cât mai multe din amendamentele depuse sau ideea acestor amendamente la amendamentele de compromis. Foarte mulți colegi au depus amendamente care consolidează raportul și împreună cu coraportorul am încercat să ne asigurăm că aceste domenii sunt reflectate într-un mod adecvat. Am discutat și anexele referitoare la recomandările făcute la diferitele puncte esențiale din raport și acum am ajuns să discutăm considerentele și uh, recomandările care nu se încadrează în uh, fiecare capitol separat al acestui raport foarte multe uh, amendamente dorește să clarifice teme cum sunt impactul deciziilor fiscale, impactul asupra întreprinderilor uh, mici și mijlocii. Există anumite domenii unde trebuie să obținem uh, informații suplimentare din partea colegilor legate de intențiile amendamentelor depuse de ei, de exemplu porți, amendamentele referitoare la porturile uh, libere, la achiziții publice și există de asemenea câteva domenii unde încercăm să ajungem la o poziție de compromis între diferitele, între poziții diferite, între mai multe, între poziții diferite depuse de aceiași uh, colegi de exemplu în ceea ce privește baza fiscală consolidată comună a societăților. Și, în fine, doresc să reiterez mulțumirile coraportorului meu, raportorilor din umbra. Ne-am întâlnit de mai multe ori pentru a ajunge la cele mai bune amendamente de compromis care să mulțumesc un număr cât mai mare de colegi, pentru că, după cum am spus, este important ca acest raport să se bucure de o majoritate cât mai largă în Parlamentul European și cu ocazia uh, votului final. Și acum aș dori, dacă îmi permite, să dau cuvântul colegului meu, cu raportorului meu, lui Ludec Niedermayer. Îți mulțumesc, analiză Ludec, te rog. Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru eforturile depuse um, cu redactarea amendamentelor. Um, trebui să, ar trebui să mulțumesc și eu lui Analiza și secretariatului. După cum a spus și colega mea, multe din amendamentele depuse îmbunătățesc uh, raportul, clarificând uh, punctele la care se referă printr-o formulare mai orientată și mai lizibilă. În legătură cu alte amendamente, um, decizia va fi luată la vot. Pe lângă aceste clari- pe lângă clarificările aduse, se aduc noi idei referitoare la combaterea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor din Uniunea Europeană. În legătură cu câteva amendamente avem nevoie de explicații uh, suplimentare și uh, trebuie să ne asigurăm că toate aceste amendamente sunt aliniate Direcției Generale a raportului uh, în general. Din punctul de vedere al procedurii, așa cum a spus și analiză, am încercat să lucrăm la amendamentele de compromis și anexele sunt uh, cele mai sunt partea cea mai importantă a acestui uh, raport. Am început cu aceste anexe și sperăm că săptămâna viitoare vă vom prezenta prima versiune a amendamentelor de compromis, după care vom trece la Uh, discutarea preambulului. Uh, sprijinul raportorilor din umbră este deosebit de important și tocmai de aceea vă, le vom pune la dispoziție cât mai repede această variantă a textului. Este important să ajungem uh, un, la un raport bun și coerent și cred că dacă vom vota 300 de amendamente, probabil nu vom ajunge la un raport foarte curent. Deci este important să redactăm aceste amendamente de, de compromis pentru că claritatea și coerența raportului este deosebit de importantă, mai ales când vine vorba de anexe, nu neapărat de preambul, însă doar așa vom îmbunătăți uh, șansele ca raportul nostru să fie luat în serios de Comisie și de Consiliu și vom contribui și noi la această luptă împotriva erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor în Uniunea Europeană. De asemenea, ne dorim îmbunătățiri în domeniul impozitării societăților comerciale. Deci, în rezumat, Vom încerca să ajungem la amendamente de compromis care să ducă la o mai bună lizibilitate a textului raportului. Prin compromis nu înțeleg un compromis între analiză și mine, între grupurile noastre politice, ci vom încerca să ținem seama de părerile uh, și altor grupuri politice. În același timp, cred că mm, trebuie trebuie să ne îndepărtăm de amendamentele care nu sunt clare, care merg dincolo de competențele clare ale Uniunii Europene, pentru că acestea ar submina credibilitatea raportului și iar reduce impactul asupra legislației viitoare. Deci, după cum am spus, săptămâna viitoare vom încerca să finalizăm uh, compromisurile, amendamentele de compromis. Să sperăm că vom obține un raport foarte bun și că acesta se va bucura de un sprijin cât mai larg atât în comisia cum cât și la votul din plenara. Voi păstra desigur contactul cu toți raportorii din umbră, dar și cu ceilalți uh, europarlamentari pentru a putea uh, include cât mai multe din ideile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc Luda dau acum cuvântul raportorilor din umbră din partea diferitelor grupuri politice. Primul este Bernd Luca din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în limba germană. Aș dori să mulțumesc în primul rând celor doi raportori pentru activitatea lor foarte bună. Mă bucură faptul că pot lucra împreună cu ei în continuare la acest raport. Eu privesc principial cu ochi bune acest raport, însă am o serie de amendamente pe care aș dori să vi le prezint pe scurt. În primul rând, am um, îndoieli legate de recomand- recomandarea a doi, crearea acestei etichete de bun contribuabil sau de contribuabil corect. Mie nu mi se pare o idee foarte bună pentru că uh, această etichetare nu mi se pare adecvată, ținând seama de necesitatea de a respecta secretul uh, fiscal pentru societățile comerciale, pentru că astfel se deschide uh, posibilitatea unor măsuri uh, uh, arbitrare, s-ar crea anumite avantaje competițională pentru anumite societăți comerciale prin recunoașterea statutului de bun contribuabil, fără ca acest statut să poată fi verificabil. Deci chiar dacă intenția acestei propuneri este una bună, mai bine am renunțăm. Din punctul meu de vedere ar trebui să renunțăm la ea. Eu nu înțeleg foarte clar cum ar urma să fie pusă în aplicare o asemenea propunere. În ceea ce privește notificarea obligatorie a măsurilor uh, Uh, fiscală și un uh, schimb automat a informațiilor referitoare la deciziile fiscale uh, luate, pentru mine ar fi important ca aceste informații să ajungă la Direcția Generală de la Comisia Europeană care se uh, ocupă cu competiția, cu concurența, pentru că trebuie să țină seama de um, necesitatea de a evita concurența neloială, de exemplu, prin furnizarea unor ajutoare de stat și asemenea subvenții de stat ar trebui să fi, poată fi verificate de uh, Comisia Europeană, deci uh, și Direcția Generală care se ocupă de competiție la Comisia Europeană ar trebui să primească aceste informații. Evaluarea, trec acum la, regulme, la recomandarea a 6, evaluarea care ar trebui să fie făcută de Comisia Europeană, mi se pare că aduce cu sine riscul de a politiza întreaga dezbatere. Um, Comisia Europeană nu are nicio, nicio competență când vine vorba de legislația uh, fiscală, deci uh, noi propunem să se renunțe la această recomandare A6. În ceea ce privește baza fiscală consolidată comună a societăților comerciale, grupul politic ECR uh, propune eliminarea acestui punct pentru că după, aici intervenim în suveranitatea fiscală a statelor membre este o idee pe care o prezint în numele grupului meu politic, chiar dacă părerea mea personală este diferită față de cea a grupului meu politic. Din punctul meu de vedere, baza fiscală consolidată comună a societăților este o idee foarte bună, mai ales elementele care uh, se referă la o bază consolida, fiscală consolidată uh, agregată, pentru că acestea, această idee nu subminează, nu diluează suveranitatea națională, pentru că este vorba doar de definirea anumitor elemente. Tocmai de aceea eu am depus un amendament prin care mă refer la o reglementată, la necesitatea de a desfința reglementările în favoarea întreprinderilor uh, uh mici, mici și mijlocii. Mie mi se pare că ar fi discriminate întreprinderile mici și mijlocii dacă ar fi de rog, excluse de la impunerea acestei baze fiscale consolidate comună. Uh, mai, mie mi se pare mai important ca definiția să fie cât mai simplă, uh, astfel încât întreprinderile mici și mijlocii să nu, uh, să nu aibă dificultăți în, în punerea în aplicare acestei propunere, propuneri. În ceea ce privește propunerea de a transforma Direcția Generală de la Comisia Europeană, care se ocupă de competiție, într-o agenție uh, independentă, deci amendamentul depus la recomandarea B2, uh, v-am rugat să-l uh, sprijiniți, deci ne-am dorit crearea unei asemenea agenții care să se ocupe doar de aspectele de, competi- de competiție, de concurență. Apoi, nu considerăm că trebuie să fim de acord cu recomandarea B2, însă ce am putea să facem sunt recomandările de la punctul C2. Aici propunem, cerem Comisiei Europene să verifice dacă acordurile de liber schimb încheiată cu statele care au fost declarate paradisuri fiscale nu ar putea să fie uh, anulată, tocmai pentru a exer- exercita presiune mai mare asupra acestor uh, state. Măsurile suplimentare pentru închiderea uh, lacunelor fiscale. Nu suntem de acord cu aceste măsuri pentru că este vorba din nou de un conflict de, com- de prerogative. Comisia Europeană și-ar asuma anumite prerogative care țin de a, um, competențele statelor naționale, de fapt, și, în fine, ar fi important pentru noi ca toate a, uh, punctele din uh, raport să fie uh, eliminate care nu se referă la impozitarea societăților comerciale. Se amintește de mai multe ori problema taxei pe valoare uh, adăugată, un lucru care merge dincolo de uh, Uh, domeniul, subiectul acestui uh, raport care se referă la politicile de impozitare a societăților din Uniunea Europeană. Deci nu ar trebui să ne extindem, să extindem uh, tema acestui raport prea mult. Mulțumesc. Îți vă mulțumesc, domnule Luca. În numele liberalilor, nu îl văd pe raportorul acestui grup politic și Uh, dau acum cuvântul domnului McCarthy din partea GUE. Nici dumnealui nu este prezent. Aveți cuvântul. Thank you, um, Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, și raportorilor. Pentru mine și alți membri, pare că există anumite conflicte printre amendamentele pe care le-am înaintat uh, noi. Sunt anumite elemente ale acestui conflict pe care poate noi le considerăm mai sensibile decât alții. Sunt anumite aspecte cheie uh, în legătură cu impozitarea întreprinderilor. 1. Întreprinderile își plătesc uh, taxele, iar ceea ce plătesc trebuie să fie transparent pentru cetățeni, mai ales în statele în care există companii multinaționale. Iar apoi, Cealaltă parte care ne interesează este cea, cea care ține de uh, subsidiaritate. Am dorit să ne asigurăm prin amendamentele noastre că am putea ajunge la acest uh, echilibru între cele două aspecte. Sunt uh, informații relevante pentru cetățeni și relevante pentru guvern. Acestea trebuie făcute publice într-o manieră cât se poate de transparent, astfel încât toate informațiile să fie disponibile. Însă, în același timp, trebuie să protejăm dreptul absolut al guvernelor de a-și stabili uh, propriile rate de impozitare, inclusiv uh, pe acelea care vizează taxele pentru întreprinderi. Am văzut deja că sunt mai multe guverne, printre care și guvernul din Irlanda, care au reintroduc anumite sisteme care să permită corporațiilor să evite Uh, plata uh, contribuțiile uh, lor prin diverse legi. Noi, prin amendamentele noastre, am încercat să subliniem că, indiferent care sunt mecanismele puse la punct uh, de guverne în Uniunea Europeană, uh, acestea trebuie să țină cont de faptul că uh, trebuie în orice moment să existe informații transparente despre taxele care sunt plătite, taxe care pot să ajungă astfel în serviciul public. Așa ne-am putea alinea și uh, principiile noastre uh, de netrecut legate de suveranitate și subsidiaritate. Dacă se dorește creșterea de către guverne a acestei rate a taxelor, atunci uh, ele trebuie să poată să facă acest lucru. Aceasta este o linie roșie pentru noi. Am înaintat destul de multe amendamente și am dorit să cer raportorilor să se asigure că există o dezbatere reală în ceea ce privește amendamentele de compromis, astfel încât să ajungem să avem un raport asupra asupra căruia să ne punem cu toții de acord Parlamentul astfel ar putea să dezvolte un document uh, care să susțină nu doar, uh, ca să fie susținut nu doar de această instituție, ci și de cei care ne-au trimis uh, aici, și anume cetățenii din statele noastre membre. Am fi precauți în ceea ce privește grupurile politice mari care s-ar putea asocia pentru a ajunge la un compromis care să nu aibă o susținere largă, astfel încât Uh, textul să fie respins de Consiliu sau de către uh, guverne. Cu siguranță uh, astfel și cetățenii ar respinge un astfel de text. Mulțumesc. Mulțumim. Următor din partea Vezlor Morris. Așa cum se obișnuiește, domnule președinte, aș dori să mulțumesc raportorilor la începutul comentariilor mele pentru munca grea și pentru bunăvoința arătată într-un domeniu atât de delicat unde există foarte multe dezacorduri, nu doar în cadrul grupurilor, ci și între grupuri. Deci e un uh, teren destul de dificil. Aș dori să trec la câteva aspecte de natură generală înainte să ajung la detalii. Am început acest proces cu anumite întâlniri uh, ale raportorilor din umbră și câteva întâlniri bilaterale. A fost un uh, aspect constructiv uh, înainte de vară. Însă, de la existența raportului, nu am mai avut întâlniri cu raportori din umbră, deși am înaintat deja amendamentele de câteva săptămâni. Analize am menționat că amendamentele au fost redactate de secretariat, dar în grupul meu și în alte grupuri probabil există uh, anumite uh, îngrijorări legate de compromisurile care s-ar putea uh, găsi între marile grupuri ale Parlamentului. Eu cred că uh, toate grupurile, indiferent cât de mici sunt, ar trebui uh, implicate în redactarea anumitor uh, compromisuri. Ca reprezentantă a unui grup mic, uh, o persoană deosebit de interesată însă de acest subiect, aș dori să subliniez acest lucru. Putem vedea că au fost înaintate foarte multe amendamente, cum a spus și Anelis, și că există divizări în cadrul grupurilor. Uh, putem vedea aici că uh, avem uh, totuși o divizare mergând pe niște linii naționale în fiecare grup politic. E clar, subiectul este unul controversat atât la nivel național cât și la nivel uh, european. Însă trebuie să subliniez că exact acest tip de comportament e cel pe care dorim să îl combatem. Noi cu toții acționăm în interesul cetățenilor europeni priviți în ansamblul lor, nu, în interese, nu pentru interese naționale înguste pentru că altfel uh, facem jocul corporațiilor acela de a divide și a cuceri. Nu dorim ca statele să concureze cu altele în ceea ce privește aceste uh, rate uh, fiscale. Noi nu dorim să existe această divizare aici pentru a arăta loialitate statelor naționale în detrimentul loialității care trebuie arătate cetățenilor europeni. Dorim să subliniez Dorim să subliniem și faptul că ar trebui să existe concurență între uh, companii în ceea ce privește serviciile și inovația, nu uh, în ceea ce privește inovația fiscală sau uh, uh, o concurență între uh, statele membre pentru a atrage companii. Noi nu ne dorim astfel de concurență pe piața unică. Revenind la fondul amendamentelor noastre, mai întâi, uh, aspectul uh, care ne preocupă cel mai mult nu este acoperit de raport, și anume uh, Uh, marile firme de uh, uh, contabilitate și marile firme de avocatură, care se pare că conduc această inițiativă a evitării plății taxelor. Acest subiect a fost menționat într-un raport al Comisiei Taxe și credem noi că trebuie să insistăm și în acest raport în legătură cu practicile marilor firme de contabilitate și avocatură. Am înaintat astfel uh, un amendament 314 pentru a încerca să divizăm monopolul pe care l-au aceste mari companii de avocatură și contabilitate. Noi uh, nu dorim uh, neapărat să transmitem comisiei faptul că propunerile noastre sunt neapărat cele mai bune, ci am dorit să subliniem că noi nu trebuie să susținem politicile statelor din care venim, pentru că nu aceasta este sacina noastră aici. Noi trebuie să stimulăm uh, Comisia să ajungă la CCCTB uh, cât se poate de uh, repede. Însă aceste aspecte nu sunt abordate în acest raport. Cred că ar trebui să avem aici și un rol de lider, nu doar să urmăm inițiativa Comisiei. Să nu uităm că trebuie să oferim Comisiei însă puteri de negociere mai mari atunci când vine vorba de negocierile în în Consiliu, pentru că acolo lucrurile de obicei se blochează. Apoi, ce se întâmplă cu uh, acei uh, uh whistleblowers? Uh, e bine, ca legiuitori uh, am fi într-o poziție mult mai slabă dacă nu am fi avut informațiile provenite de la aceștia. Cred că trebuie să existe o protecție adevată pentru whistleblowers prevăzută și în acest raport. Există deja protecție, dar prin acest raport ne-am dorit ca ea să fie consolidată. Apoi, în ceea ce privește raportarea de la țară la țară, e bine, noi credem că acesta este un beneficiu al acestui raport. Ne bucurăm că se găsesc astfel de dispoziții aici. Acesta este un aspect asupra căreia cu toții suntem de acord. Este o mare contribuție pe care o aduce Parlamentul în ceea ce privește transparența cu privire la chestiunile fiscale. Cum spuneam, mă bucur că am avut trei întâlniri ale raportorilor din umbră. Cu siguranță vom avea discuții interesante și prietenoase și de acum înainte, chiar dacă nu întotdeauna vom fi de acord unii cu alții zi. Până la urmă, ideea este să ajungem la un mare compromis, nu să obținem doar o mare majoritate, pentru că trebuie să înțelegem diferența între compromis și consens. Eu personal mai degrabă aș evita un consens fals, care este mai uh, grav decât un dezacord clar de principii. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Doamnă Cato, din partea FDD Marco Țaniu. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc celor doi uh, raportori pentru că au lansat acest uh, dialog uh, constructiv. Am avut o întâlnire cu toții și am avut astfel de-a face cu elemente importante pentru această discuție. A fost vorba, a fost vorba despre elemente care au putut constitui baza unui acord. Lucrurile au decurs foarte bine din perspectiva mea până acum. Foarte pe scurt voi încerca să rezum uh, aspectele care sunt uh, importante pentru mine, uh, lucruri pe care aș dori să le regăsesc în compromisurile care vor fi înaintate și discutate. Mai întâi, Cred că elementele cheie care, se vor, care, care vor trebui să se regăsească aici țin mai ales de transparență. Acestea sunt elemente cheie când discutăm astfel de subiecte, pentru că, uh, de exemplu, cei uh, dintre noi care lucrează și în Comisia Taxe știu cât de dificil a fost să obținem acces la documente uh, cu informații legate de acest subiect. Așadar, cred că o abordare comună ar trebui să insiste pe transparență și pe raportare de la țară la țară. Cred că uh, aceste informații ar trebui făcute uh, publice. Prin urmare, trebuie să gândim uh, un cadru prin care raportarea aceasta ar putea uh, să ajungă mai uh, ușor la uh, publicul larg. Pentru că atunci când vorbim despre divulgarea uh, uh, informațiilor financiare, uh, atunci când vorbim despre conturile marilor companii, uh, toată procedura este foarte complexă. Eu cred că această raportare de la țară la țară este foarte importantă și e important să stabilim deci un cadru uh, prin care oamenii pot să înțeleagă mai ușor aceste rapoarte. Uh, publicul larg, nu doar experții, trebuie să poată pricepe cu ușurință aceste informații trebuie să stabilim niște condiții comune de competitivitate pentru toate uh, întreprinderile din uh, Uniunea Europeană. Prin urmare, cred că există niște eh, propuneri eh, care vor consolida eh, propunerea Comisiei legată de CCCTB. Cred că este important să găsim definiții comune, condiții comune pentru toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Bineînțeles, statele membre pot să aibă la dispoziție o marjă de manevră atunci când stabilesc uh, ratele de impozitare, însă cred că baza fiscală trebuie să fie aceeași peste tot în statele uh, membre pentru a nu uh, discrimina anumite um, întreprinderi care vor să acționeze într-un stat sau altul al Uniunii Europene. Cât privește partea de uh, Uh, ea nu face parte din uh, obiectul acestui raport uh, neapărat, dar acest lucru e mare păcat, după părerea, e un mare păcat pentru că am putea beneficia de astfel de dispoziții în, Euro, Europeană. Dacă ține ținem la transparență, e important să solicităm constituirea unui registru european public cu informații legate de întreprinderi. Astfel de informații nu există în prezent, nu există o bază de date comune pentru Uh, întreprinderile care operează în uh, Uniunea Europeană. Bazele de date naționale există, însă adesea e uh, dificil să obții informații și să le înțelegi. Dar e important să existe acest registru uh, european. Mai sunt informații care lipsesc însă din acest uh, raport. Noi uh, am sugerat uh, includerea lor prin amendamentele noastre. Vorbim pe de-o parte de rolul băncilor. Acestea au avut și încă mai au un rol important în ceea ce privește uh, distorsionarea concurenței și acordarea de sprijin către uh, marile uh, corporații în încercarea lor de a evita taxele sau de a-și muta veniturile uh, dintr-o țară cu rate de impozitare mare într-una cu rate de impozitare mică. Există un raport al Comisiei uh, Taxe. Uh, se vorbește mult despre chestiuni fiscale, însă nu în relație cu băncile. Dacă există fluxuri de bani legale sau ilegale, uh, e clar că pentru mutarea lor uh, e nevoie de tranzacții bancare. Prin urmare, instituțiile financiare și băncile uh, care lucrează în Europeană trebuie să fie foarte transparente pentru a putea identifica fluxurile financiare. Așa vom ști de unde vin banii și unde se duc. Prin urmare, am dori uh, eventual consolidarea rolului băncilor aici. Apoi un alt aspect uh, asupra căruia s-ar putea găsi cu greu un acord, însă pe care totuși vreau să-l aduc uh, în discuție, este următorul. Zi după zi putem uh, vedea că apar tot mai multe dovezi legate de faptul că a existat și încă mai există o dorință politică clară din partea anumitor reprezentanți și anumitor state membre de a nu dori rezolvarea acestei probleme. Doar acum câteva zile, ziarele nemțești relatau că anumite state membre au blocat anumite măsuri uh, eficiente uh, împotriva uh, hotărârilor fiscale în anumite state membre. Cred că trebuie să îi condamnăm pe cei care în trecut și în prezent nu-și doresc rezolvarea acestor probleme, ci doresc să continue să acționeze ca și până acum însă acest uh, tip de abordare nu se mai susține. Apoi, uh, un uh, ultim aspect legat tot de bănci. E necesar să avem recomandări legate de controle și sancțiuni pentru cei care nu respectă regulile. Deci trebuie să existe o definiție comună pentru paradisurile fiscale. De asemenea, trebuie să existe și o listă neagră cu anumite state. Acest lucru este important. Avem, de asemenea, nevoie și de anumite sancțiuni pentru întreprinderi și pentru instituțiile financiare care nu respectă regulile de transparență și care nu cooperează, ci continuă să opereze în state care ar putea apărea pe lista neagră. Colegii noștri verzi deja s-au referit la problema acelor whistleblowers. E clar că fără aceștia nu am discutat acest subiect acum în Parlament uh, și în Europa. Deci trebuie, într-adevăr, să facem o propunere pentru a ne asigura că Comisia stabilește un cadru legislativ european care să îi protejeze așa cum trebuie pe aceștia. Ca italian, uh, aș face o sugestie. Noi, ocazional, dăm legi care pot folosite ca bune practici, iar aici noi avem legi uh, bune. Legi bune pentru a-i proteja uh, pe acei whistleblowers care dau informații despre mafie. Cred că astfel de măsuri ar putea fi propuse pentru a-i proteja. Vă mulțumesc din partea NRF, nu văd pe nimeni și niciunul din uh, colegii prezenți dori să se ia cuvântul. Ba da, tocmai îl văd pe domnul Fernandez, vă rog. Muchas gracias, presidente. În primul lugar, agradecer el, el trabajo que anal... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Mulțumesc raportorilor pentru munca depusă la acest uh, raport. Aș dori să intervim în nume propriu și în numele domnului Haureghi, care a înaintat mai multe amendamente la acest raport. O problemă care pare să apară în ceea ce privește poziția Parlamentului cu privire la paradisurile fiscale e că le solicităm uh, că solicităm definirea lor prin criterii obiective. Ramon Haureghi și cu mine am înaintat niște amendamente uh, pentru a stabili un set de criterii. Acestea pot fi înmulțite sau reduse ca număr, însă cred că avem nevoie de niște etaloane pentru a putea stabili exact ce înseamnă un paradis fiscal. Avem câteva propuneri în acest sens, de exemplu, uh, taxe sociale reduse sau inexistente, uh, anumite beneficii uh, rezidenților care au uh, activități economice în respectivul spațiu teritorial, uh, evitarea dezvăluirilor, dezvăluirilor de informații fiscale, recunoașterea secretului bancar și așa mai departe. Această listă poate fi extinsă sau redusă, însă e clar că avem nevoie de o listă de criterii pentru a putea defini în mod cert ce înseamnă un paradis fiscal. Suntem de acord și cu găsirea unui număr de identificare fiscală european. Va trebui să existe însă și agenții fiscale implicate în acest uh, demers. E clar că trebuie analizate și cazurile de uh, abuz fiscal la nivel transfrontalier. Și așa mai departe. Eh, Hacernos trampas al, al solitario, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Y debemos decir en este informe que cuando se revisan los tratados, el Parlamento debe también codecidir. Trebuie să spunem că parlament, eh, Parlamentul este colegiuitor aici și domnul Schäuble a fost la comisie nu cu mult timp în urmă, trebuie să ne întrebăm dacă decizia ar trebui să fie luată în mod unanim în Consiliu sau nu, dar aș vrea să mulțumesc raportorului pentru munca sa. nu cred că mai avem pe cineva, domnul Sand. O scurtă observație, domnule președinte. Având în vedere că există o mică minoritate de deputați care au sentimente amestecate pe această temă, vorbind despre transparență, trebuie să vorbim și despre convergență și textul la final face conceptual o distinție între ceea ce se face pentru transparență, pentru transparență și ceea ce se face pentru convergență. Deci votăm da pentru transparență, dar nu neapărat da și pentru convergență. Deci coordonarea este un concept uh, amestecat. Vorbim de coordonare a transparenței sau politicilor fiscale. Dacă vorbim de coordonare a transparenței, atunci da. Dacă vorbim de o coordonare a convergenței, și de o bază fiscală comună, atunci nu. Dar trebuie să avem o distinție la nivelul uh, textului pentru ca și votul să fie transparent, că asta ar fi extrem, extrem de util. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum dăm din nou cuvântul raportorilor. Cine dorește să înceapă? Ludec. O să fiu foarte succint. În primul rând apreciez foarte mult dezbaterea au fost foarte multe subiecte care sunt sigur că vor fi dezbătute și în zilele următoare și cred că reuniunea ă, raportorilor din umbră ar trebui să ne ajute să ajungem la un compromis. Dar trebuie să ă, ne asumăm responsabilitatea că ceea ce se propune chiar este un compromis, adică este acceptabil pentru majoritatea grupurilor. Asta ar trebui să ținem minte și cred că putem reuși pentru că uh, nu e o idee bună să votăm 300 de amendamente unul după altul, ci un raport bun se obține cu niște compromisuri bune. Deci uh, mă bucur foarte mult că am avut această dezbatere. Sper să dezbatem uh, în continuare pe baza probelor și a fondului, astfel încât uh, lucrurile să fie clare, în special în anexă, astfel încât să susținem raportul, nu să-l subminăm. Și nu pot să nu vă reamintesc că Um, BIPS-urile au fost uh, create pentru a rezolva problemele cu care ne confruntăm de mai bine de 2 ani și acum încercăm să dezbatem cum uh, putem avea o reacție cât mai bună față de BIPS, pentru că Uh, trebuie să găsim o cale de a reacționa eficient, având în vedere problemele cu care ne-am uh, confruntat. Aștept cu mare interes uh, raportul, dezbaterea și sper să avem un raport cât se poate de clar care să se bucure de sprijin. Mulțumesc și acum analiz. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau să încerc să elimin discuțiile viitoare de la reuniunile raportorilor din umbră, dar am vrut să clarific câteva din uh, observațiile colegilor și le mulțumesc acestora pentru că au fost extrem de uh, uh, cooperanți. Domnul Luche a ridicat câteva observații foarte importante. În primul rând, în ceea ce privește uh, eticheta de contribuabil cinstit. Uh, Poate trebuie să spunem clar că trebuie să fie un, un um, proces obiectiv și cât se poate de clar. Deci am putea umbla un pic la formulare. Avem uh, o estimare a Comisiei și cred că problema pe care o avem în acest moment este că procesul este deja politizat. Și Poate ar trebui să solicităm Comisiei să vină cu un proces mai robust, astfel încât politizarea să fie îndepărtată, pentru că uh, această situație în acest moment nu este întotdeauna respectată de toată lumea. Apoi, avem uh, acorduri internaționale la C1 și acordurile comerciale sunt acoperite la finalul C3. Deci acest punct s-ar putea să fie deja în text, dar putem discuta mai mult uh, pe tema asta. În ceea ce privește amnistia fiscală, aici uh, se pare că există o dorință din partea statelor membre și a altor actori să existe mai multe clarificări din partea Comisiei în ceea ce privește împrejurările pentru acordarea acestor amnistii. Eu uh, nu cred că asta ar însemna neapărat că intrăm peste suveranitatea statelor membre, ci că avem, uh, oferim mai multă stabilitate și putem discuta mai mult pe această temă. În ceea ce privește multe din comentariile făcute de Mat, de la GUE, sunt uh, de acord cu multe din cele spuse de tine, dar trebuie să existe un echilibru. Transparența este extrem de importantă și ca să fie foarte clar, acest raport nu acoperă problema uh, ratelor de impozitare minime și maxime. Și domnul Sanz a spus că nu există niciun text în acest raport care să sugereze uh, o cotă minimă și o cotă maximă, pentru că știu că este un subiect controversat pentru mulți colegi. Uh, și de asemenea încercăm foarte mult să încercăm să implicăm uh, multe dintre grupurile mici și aici mă refer și la observațiile făcute de Moli. În special pentru că există un număr mare de amendamente și că procesul a trebuit să demareze ca un proces tehnic, secretariatul încercând să um, ajungă la o poziție în care să găsim compromisuri, dar aceste compromisuri uh, nu vor să creeze un consens fals, așa cum ai spus și tu, ci încearcă să implice cât mai multe grupuri cu putință pentru a crea un text care să fie acceptabil pentru cât mai multe grupuri. Uh, Apoi, uh, în ceea ce privește firmele de contabilitate și cele patru mari firme de audit, uh, în mod clar este un lucru pe care va trebui să-l mai discutăm cu raportorii din umbră și poate ar trebui să-l discutăm chiar și la plen, pentru că există mm, puncte de vedere politice diferite. Apoi, domnul Zani Cred că trebuie să discutăm uh, la nivelul raportorilor și a raportorilor din umbră, pentru că în momentul de față Comisia era o abordare în uh, doi pași pentru a introduce CCCTB, baza comună de impozitare. Noi credem că trebuie să, fie, să fim luați uh, în serios și de Comisie și de alți actori și să încercăm să găsim o cale de a descrie mai bine procesul pe care ne l dorim. În ceea ce privește whistleblowers, Uh, există domenii în care poate nu ne punem de acord, cum ar fi ideea de a avea un fond pentru aceștia și clar trebuie să discutăm din nou cu raportorii din umbră. Apoi, vorbim de transparență. Domnul Zani a menționat acest lucru. Uh, Cred că acest lucru a fost introdus și la Comisia pentru Codul de Conduită și cred că asta ar fi extrem de util pentru unii dintre noi care au citit documentele din uh, acea comisie. Cred că ar trebui să primim mai multe informații din partea dumneavoastră în ceea ce privește registrele companiilor și modul în care acesta funcționează, cred că ar fi extrem de util pentru a înțelege mai bine care este sugestia dumneavoastră. Problema legată de rolul băncilor uh, apare deja în uh, mai multe părți ale textului. Am vorbit și de, despre măsurile împotriva spălării de bani și, bineînțeles, putem relua subiectul la reuniunea coordonatorilor și a raportorilor din umbră. Apoi, sunt perfect de acord cu ceea ce a spus domnul Fernandez în ceea ce privește paradisurile fiscale. Există un text care specifică criteriile pentru identificarea acestor paradisuri fiscale și cred că trebuie să analizăm aceste propuneri venite de la mai mulți colegi. Cred că uh, cheia ar fi să mergem dincolo de abordarea OCDE și aici avem consens. Și vreau să subliniez uh, față de ceea ce a spus domnul Sanz, uh, Raportul este deja structurat în trei secțiuni, anexe și recomandări pentru transparență, coordonare și convergență, dar, subliniez, atunci când vorbim despre convergență, raportul nu are o poziție în ceea ce privește uh, cotele minime și maxime de impozitare, ci încercăm să ne asigurăm că apare o convergență a proceselor, a sistemelor și a definițiilor, astfel încât uh, să existe o competiție cinstită și echitabilă. Deci asta încearcă să susțină raportul și sper că colegii vor uh, reuși să fie de acord cu aceste observații. Da, vă mulțumesc și eu pentru toate observațiile făcute foarte mult, Votul este prevăzut și sper ca negocierile să fie de succes pe 1 decembrie. Plenara este prevăzută pentru ianuarie, dar înțeleg că ambii raportori încerc să, încearcă să uh, devanseze lucrurile pentru plenara din decembrie, dar asta înseamnă că votul trebuie să aibă loc neapărat pe 1 decembrie, pentru că altfel nu avem nicio șansă să Uh, discutăm în plenara din decembrie de la Strasburg. Bun, deci grupurile relevante au fost informate să facă toate eforturile pentru a pregăti acest raport pentru punerea lui pe ordinea de zi a uh, plenarei din uh, Strasburg. Bun, acest punct este închis și atunci putem ajunge la punctul 7 de pe ordinea de zi, dacă doamna Gulari este de acord, și anume rolul Uniunii Europene în cadrul uh, instituțiilor și organismelor internaționale financiare, monetare și de reglementare. Silvi Gular este raportor și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru onoare. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Da, cred că o să vorbesc totuși în franceză, că avem interpreți buni. Bun, deci o să vorbesc franceză. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care uh, au făcut efortul de a aduce amendamente toți cei care Uh, au făcut efortul să vină cu amendamente, fie raportori din umbră, fie din anturajul lor. Avem 117 amendamente, vrem să planificăm mai multe reuniuni ale uh, raportorilor din umbră. Avem una mâine pentru a face un tur de masă în încercarea de a vedea care sunt compromisurile pe, la care putem ajunge. Uh, Vreau să fac patru observații și un punct de concluzie. În primul rând, de la închiderea uh, termenului de depunere a amendamentelor, Comisia Europeană a venit, după cum știți, cu un text legislativ pe baza articolului 138 al tratatului, în special în ceea ce privește reprezentarea în zona euro și cred că într-un fel sau altul va trebui să ținem cont de acest text. Un anumit număr de amendamente a fost în favoarea sau împotriva mențiunii din raportul meu de a solicita Comisiei să facă acest lucru. Avem temeiul juridic și vom vedea care este punctul de consens între diversi raportori din umbră, dar vreau să spun aici public, cred că ar fi mai curtenitor uh, să luăm notă de faptul că Comisia a lucrat la asta. În al doilea rând, aș regrupa un anumit număr de amendamente sub titlul Transparență. Există mai multe propuneri care au fost făcute de către colegi cu diverse grade de detaliu uh, Sven Giegold a încercat să meargă cel mai departe. Cred că și aici suntem cu toții de acord în ceea ce privește nevoia de a îmbunătăți transparența și trebuie să vedem care este cea mai oportună cale din punct de vedere pragmatic, uh, uh, pragmatic într-un raport din proprie inițiativă. Deci uh, vom discuta între noi, dar există un consens care cred că reiese. Un anumit număr de amendamente insistă asupra faptului că anumite organizații uh, poate nu se ocupă suficient de transparența față de salariații din sector, față de consumatori. Eu n-am niciun fel de obiecție. Cred că ar putea fi o precizare bună și chiar aici am putea vedea cum, ce formă am putea să-i dăm. Vreau să vă reamintesc că Mario Draghi, atunci când a venit ultima oară la Comisia Econ, ca răspuns la o întrebare pe care i-am adresat-o, a dat dovadă de deschidere față de transparența pozițiilor luate de BCE și de anumite organisme ale sale. O să încerc să lucrez cu colaboratorii domniei sale într-un mod cât mai pragmatic, astfel încât să vedem care sunt îmbunătățirile pe care le putem aduce. Pentru că dacă există bună voință din partea instituțiilor, asta este cea mai bună cale de a pune bazele unei abordări care să se formalizeze apoi într-un acord interinstituțional, spre exemplu. În al treilea rând, la capitolul accountability, responsabilitate. Avem propuneri care ar trebui să fie un pic mai, puțin, mai, mai precise decât cele care au fost la primul raport, dar cred că și aici se desenează un compromis pentru a avea, pentru a sublinia sau a defini mai bine această responsabilitate a instituțiilor care se exprimă în numele Uniunii Europene, ESMA, Mecanismul de Stabilitate, BCE și așa mai departe. Deci există foarte multe instituții care au apărut în ultimii 5-6 ani și putem încerca să structurăm mai bine dialogul cu ele. Azi, încă o dată într-un mod uh, pragmatic și, dacă este cazul, uh, în ideea de a avea o formalizare mai riguroasă. În al patrulea rând, ce facem cu pozițiile statelor membre? în uh, organele de tipul FSB, G20 și așa mai departe, în care Uniunea Europeană se exprimă și prin vocea organismelor europene, dar și prin vocea anumitor state membre care sunt prezente. Cum putem face Uh, să obligăm aceste state să-și respecte cuvântul dat, mai ales atunci când vorbim despre uh, acte care au necesitat decizie și cred că ceea ce a făcut Comisia este punctul asupra căruia putem uh, progresa cel mai bine, plecând de la etapele care au fost deja depășite. Uh, Uh, mă gândesc la ceea ce s-a făcut în cadrul Uniunii Bancare, spre exemplu, pentru că statele membre au acceptat Uniunea Bancară, există o legislație comună, există organe comune care au fost uh, implementate, fie că vorbim de EBA, fie că vorbim de mecanismul de stabilitate, cum putem face astfel încât ceea ce decidem noi să se reflecte în mod coerent și în exterior. Uh, în acest sens, la sfârșitul lui septembrie am fost la Washington pentru a mă întâlni cu omologi pentru acest raport și m-a izbit faptul că există multe convergențe. Deci nu e vorba aici de o convergență cu americanii, pentru că există puncte cu care nu suntem de acord. Dar um, în multe puncte partenerii americani cer o, concorda- o coerență a partenerilor europeni mai ales atunci când vorbim despre instituțiile bancare. Și în Congres am senzația că își pun și aceleași întrebări ca și noi, în ceea ce privește responsabilitatea, în ceea ce privește discuțiile cu experții fără a uh, elimina puterea democratică de a uh, face legea Congresului. Uh, Uh, există nevoie de un text precum cel al lui Dodd-Frank, spre exemplu, și, în mod clar, încă o dată, știți că problemele financiare nu apar în TTIP, că există multe dosare, precum uh, casele de compensare sau jaloanele care nu au avansat foarte mult, dar cred că este mm, o ocazie bună pentru a avansa uh, agenda euroatlantică fără a îndepărta alte zone. Deci cred că mm, până la urmă jucăm un rol important în uh, uh, elita financiară mondială. Și în concluzie, vă propun să decidem uh, să vedem cât progres putem înregistra într-un mod cât mai pragmatic, fără a avea o abordare constrângătoare, ci prin implicarea câtor mai mulți actori. Există grupuri de la Consiliu care există deja pentru a favoriza coordonarea și putem să le utilizăm la maxim și să încercăm să ne asigurăm uh, că deciziile care sunt luate în Europa sunt apărate și în afara Europei. Nici mai mult, nici mai puțin. Deci să evităm comportamente în care anumite state membre pot merge în exterior, distrugând ceea ce s-a făcut în interior. Lucru pentru care eu n-am niciun fel de simpatie, indiferent care este statul uh, respectiv. Cu toții avem interesul să, avem, să prezentăm o coerență față de restul lumii. Și se pune problema Um, de a vedea ca, că deciziile luate în uh, Comisia de la BAL sunt uh, aplicate așa cum trebuie. Asta ar fi câteva puncte generale. Nu vreau să uh, plec de acum de la um, o idee preconcepută în ceea ce privește deciziile pe care le vom lua. Eu aștept cu interes să lucrez cu toate grupurile, aștept un compromis cât mai mare. Există totuși niște amendamente uh, în care, la care anumite persoane se opun, este dreptul lor, dar uh, poate până la urmă nu ori mai face parte din consens. Deci, uh, cum spuneam, într-o manieră constructivă vă stau la dispoziție pentru observații. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Silvii! Continuăm cu Sirpa, care este raportorul uh, din umbră din partea PPE. Mulțumesc! Încă o dată aș dori să-i mulțumesc lui Silvi pentru o cooperare foarte bună și pentru o capacitate intelectuală foarte bună. Arată clar uh, o analiză bună a amendamentelor. Cred că aceste categorii pe care le-ai făcut uh, descriu categoriile pe care le, subiectele pe care le discutăm. Uh, și merg în direcția cea bună. Cred că prima prioritate este să creștem transparența și responsabilitatea pentru a avea o coerență mai bună a acțiunilor și reprezentării UE. Mi se pare o disponibilitate generală pentru acceptarea acestor idei. Un alt punct este cât de îndrăzneață ești în ceea ce privește solicitarea de coerență mai mare uh, pentru un singur sediu. Aici se pare că există o divizare politică clară și e clar că asta ar trebui să decidem noi între noi mă tem totuși că încerci să ai o abordare prea echilibrată. Asta înseamnă că vrei să găsești un echilibru între competențele statelor membre și între competențele UE și atunci nu prea facem mare lucru. Deci vreau să o încurajez pe raportoarea noastră să aibă o abordare îndrăzneață pe acest subiect și să țină cont de punctele și amendamentele care ne ajută să avem o mai bună reglementare și competitivitate pentru companiile noastre. Deci, nu este un subiect minor, nu este o discuție academică în care să vedem care este poziția noastră față de integrarea europeană ci este un subiect uh, care ține de modul în care ne gestionăm viețile, uh, competitivitatea, creșterea în lume. Și cum creăm mai multe și mai bune reglementări și cum eliminăm aceste standarde duble. Că asta a fost îngrijorarea omologilor americani. Apoi, vreau să vă încurajez să țineți cont de amendamente și de rolul Parlamentului. Și aici vorbim de gândire politică și de linii directoare. Pentru a vă da câteva exemple. Sistemul shadow banking, vrem să facem ceva, vrem să ne implicăm sau nu. Dacă nu ai o propunere corectă și clară de reglementare, cineva o să aibă de suferit mai devreme sau mai târziu. Și avem abilitatea de a merge mai departe, nu doar în UE, ci în forumurile internaționale? Și încă un uh, subiect uh, mai tehnic, recomandările BEPS. Le vom face cu aceleași referințe sau vom dezvolta sisteme diferite în uh, diverse locuri ale lumii? Nu vreau să mă refer la activele care ar putea fi izolate în anumite părți ale lumii. Deci, o linie mai ambițioasă, mai unită, pentru că este o problemă de competitivitate a UE și deci ar trebui să ținem cont de ea pentru că stabilește și niște precedente și, după cum știți, G7 și G20 sunt foarte importante în ceea ce privește stabilirea agendei. Și apoi, politicile economice, în general, Și aici transparența este o prioritate maximă pentru a asigura coerența Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Sirpa. For the S&D group, I give the floor to Mati Del... Îți mulțumesc, uh, Sirpa. În numele S&D dau cuvântul doamnei Delvaux. Je vais parler en français. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi franceză. Aș dori să mulțumesc și eu lui Silvi Gular. Mai întâi doresc să o felicit pentru raport și să-i mulțumesc apoi pentru demersul său uh, inclusiv și plin de cooperare. Este o plăcere să lucrez la acest raport. Mesajul pe care dorește să-l transmit acest uh, raport instituțiilor și mai ales statelor membre este că ne dorim mai multă transparență, mai multă răspundere, luarea în calcul a interesului general, controlul democratic, uh, o reprezentant adaptare puternică a zonei euro și a Uniunii Europene și e important ca acest mesaj să găsească o mare majoritate în Parlamentul nostru. Constatăm că există convergență în ceea ce privește rolul Parlamentului, consolidarea democratică, interesul public, accountability, iar în ceea ce privește transparența, există deja niște nuanțe. Pledăm așadar pentru un registru de transparență obligatoriu. Aș dori să mai adaug că, da, de bine transparența, însă riscăm să înnecăm cetățenii sau utilizatorii în prea multe informații. Prea multe informații pot ucide informația. De aceea cred că este important să veghem uh, să existe o expertiză din partea consumatorilor și a lucrătorilor. De aceea cred că e important să susținem ONG-urile care operează în uh, interesul consumatorilor și cetățenilor. În ceea ce privește reprezentarea Eurogrupului și a Uniunii, e bine, constatăm uh, că există mari divergențe. Grupul meu își dorește o reprezentare unificată a Eurogrupului și Uniunii Europene. Dacă asta nu se poate, trebuie să mergem pe abordare în pași mărunți. Însă este important să avem uh, o imagine legată de parcursul pe care ni-l dorim și să avem o imagine de ansamblu obiectivă. Trebuie să ne gândim oare ne trebuie o dată pentru această reprezentare unificată, oare asta ne-ar putea oferi o mai mare uh, forță în ceea ce privește această propunere? Mă gândesc că Uniunea Europeană nu este obligată să vorbească cu o singură voce, ci trebuie să transmită prin toate vocile pe care le are același mesaj. Adică să insiste cu toată greutatea sa pentru deciziile luate. Însă aici sunt oarecum uimită. Oare crede cineva la modul serios că un stat uh, membru din Europeană poate să uh, poarte singur greutatea uh, în fața Chinei sau a Statelor Unite? Cred că ar fi demagogic să facem pe cetățeni să creadă că până la urmă un totul se rezumă la apărarea intereselor noastre naționale. Aceste atitudini sunt deplasate și nu răspund provocărilor uh, de astăzi sau uh, de mâine. Într-o lume globalizată, confruntată cu finanțele mondiale, e clar nevoie de o uh, putere consolidată a statelor membre comună pentru a ne putea apăra sistemul sau valorile. Prin urmare, susținem propunerea de a crea o organizație financiară mondială, păstrând uh, într-adevăr o anumită uh, rezervă. Știu că sunt uh, și amendamente ale altor grupuri care merg în aceeași direcție, mă bucur. Uh, cred însă că n-ar trebui să recurgem la instanțe de arbitraj privat, pentru că totul ține de domeniul public. Apoi, dacă sunt, sunt și amendamente care merg în direcția extinderii listei de organisme existente, Putem face acest lucru, însă în ceea ce privește acest domeniu, pentru a uh, transmite un mesaj clar, trebuie să ne axăm pe uh, instituțiile care au fost uh, identificate, pentru care avem uh, uh, rapoarte foarte bine documentate. Mă bucur să pot continua discuția uh, la întâlnirile cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumim, domnul președinte. Ecerul nu este aici încă. Continuăm cu GUE Miguel Viegas. Ora, bom dia <clears throat> a todos. Portanto, em primeiro lugar, eh, gostaria de eh, clarificar que nós não acompanhamos no fundamental o conteúdo. Bună ziua tuturor. Aș dori să spun foarte clar că nu suntem de acord cu analizele, cu conținutul și cu majoritatea propunerilor din acest raport. Dintr-un motiv foarte simplu. din punct de vedere politic, nu suntem de acord cu premisele fundamentale ale acestui raport. Înțelegem că sistemele financiare trebuie să fie stabile, este important ca resursele de capital să poată circula, însă nu suntem de acord cu ceea ce duce la origine, la stabilitate în acest sistem. Avem o părere diametral opusă în ceea ce privește mecanismele care vor uh, garanta și vor uh, corecta uh, instabilitățile financiare. Toate aceste instabilități se datorează privatizării sistemelor uh, private, un fenomen care a început în anii 80 și Soluția este reprezentată de, de un uh, sistem uh, etatist. Îmi pare rău pentru cei prezenți în această sală, dar aceasta este poziția noastră. Și cred că istoria ne va da dreptate, doamnelor și domnilor. Însă, oricum, suntem de acord că avem nevoie de mai multă transparență. Avem nevoie de o mai mare legitimitate democratică pentru instituțiile care respectă, uh, care reprezintă cetățenii noștri. Suntem de acord că avem nevoie de standarde globale când vine vorba de transparență și asumarea responsabilităților de către diferite instituții publice, însă nu suntem de acord cu ideea ca Uniunea Europeană să vorbească la unison pentru că acest lucru uh, nu este posibil. Nu suntem uh, de acord cu crearea unor, unei instituții financiare globale, pentru că acest lucru ar îndepărta și mai mult procesul decizional de cetățeni, indiferent de măsurile paliative la care am recurge sau de mecanismele pe care le-am prevedea, prin care am încerca să dăm o legitimitate acestor oameni. Știm în practică, de fapt, unde ar duce o asemenea idee. Din punctul nostru de vedere, această idee este com- total incom- incompatibilă cu uh, diversitatea culturală instituțională prezentă în uh, Uniunea Europeană. Nu putem accepta un singur uh, model economic, o singură uh, modalitate de dezvoltare, pentru că acest lucru subminează legitimitatea uh, statelor care își doresc să meargă pe altă cale. Ce înseamnă a vorbi la unison? Înseamnă, de fapt, că marele, marile societăți comerciale financiare vor reuși să-și impună părerea. Deci crearea unei instituții care să reprezinte Uniunea Europeană înseamnă de fapt crearea unui nou organism care să continue cu prostiile neoliberale prin care sunt subvenționate standardele sociale. Deci ne-am cam săturat crearea unei noi instituții nu va contribui cu nimic la rezolvarea problemelor reale cu care ne confruntăm astăzi. Și aș dori să vă dau un exemplu. În Portugalia suntem în pragul creării unui așa numit guvern de stânga. Este vorba de o coaliție a mai multor forțe politice de stânga și din această această coaliție dorește să pună capăt uh, privatizării sistemelor de transport, care se află în continuare în regie de stat, în Portugalia, ceea ce vine împotriva recomandărilor impuse în semestrul european. Deci vedem cât de incompatibilă este această soluție universală cu ideologia noastră și cu ignorarea uh, dorințelor uh, oamenilor. Ultimele alegeri ne-au demonstrat că electoratul portughez își dorește o schimbare adevărată a peisajului politic. În concluzie și în rezumat, nu considerăm că avem nevoie de un alt instrument care nu ar face decât să limiteze suveranitatea statelor. În cazul Portugaliei ar fi vorba, este vorba de limitarea acestei, uh, sub, uh, acestei suveranități și am fi uh, nevoit să proiect cu care nu suntem cu totul de acord. Vă mulțumesc, cred că am depășit limitele subiectului de astăzi, însă cred că Silvi va uh, clarifica lucrurile. Din partea verzilor, Filip uh, Lambert îl uh, înlocuiește astăzi pe Sven Giegold, doar astăzi, pentru că nu puteți să-l înlocuiți. Este de neînlocuit domnul Giegold. Voi începe în limba franceză, după care voi continua în limba engleză. C'est évident que în ceea ce privește perspectiva generală, e clar că verzii se înscriu mai degrabă într-o perspectivă a unei uniuni din ce în ce mai apropiate. Știu că aceste cuvinte sunt tot mai actuale, deci ne interesează o perspectivă federală. Prin urmare, ne vom adăuga uh, și noi opinia acelei a raportoarei. E important să spunem aceste lucruri. Apoi, uh, dacă vorbim despre o integrare tot mai strânsă, mm, e clar că asta nu se poate întâmpla în același timp cu reducerea uh, calității democratice a regimului nostru. Știu, Silvi, că împărtășești cu totul uh, această opinie. Însă putem observa, de fapt, uh, reversul acestei situații. De la începutul crizei euro putem vedea că transferul de competențe la nivel federal european este adesea însoțit printr-o reducere nominală a controlului uh, democratic și spun nominală pentru că uh, nu mai putem să ne facem iluzii în legătură cu uh, calitatea controlului democratic exersat în acest moment la nivel național. Mă gândesc la adunarea națională în Franța, firește. Sincer spus, mi-aș dori ca toate parlamentele naționale să aibă un rol de control democratic cel puțin egal cu cel al Bundestagului de astăzi în Germania. Mă gândeam că acesta este un exemplu puțin urmat uh, în uh, Europa. În Bundestag, dacă deputații vor să aibă acces la documentele uh, guvernului, Știți, în multe state membre, în al meu, în altele, aceasta este o luptă pentru deputatele naționale pentru a avea pur și simplu acces la documentele guvernamentale. Acest lucru este incredibil. Uh, prin urmare, să nu vedem situația neapărat în uh, alb și negru. Știm ce se întâmplă la nivel național. Uh, mulți spun că la nivel național lucrurile sunt controlate democratic, dar la nivel european nu. De fapt, nu avem o situație alb și negru, ci avem multe nuanțe de gri. Până la urmă, ține totul de un anume demers care merge înspre transparență. În franceză, când v-ați exprimat, doamnă, în franceză, ați folosit termenul accountability, în franceză asta ar fi redevabilitate, ceea ce ar părea puțin ciudat. Însă, practic, cei pe care îi uh, mandatăm sunt legați de instituțiile internaționale unde ne reprezintă, deci nu pot să înceapă să vorbească uh, vrute și nevrute. Practic ne dorim să consolidăm acest aspect din text care deja nu arată rău și uh, ne dorim să cerem Comisie și Consiliu un acord instituțional care să formalizeze modul prin care mandatele sunt date Comisiei atunci când ele reprezintă uh, uh, practic un mandat pentru Uniunea Europeană în instanțele internaționale. Trebuie să ne referim și la ESB, organizația internațională care reglementează standardele contabile, pentru că, până la urmă, uh, totul ține de niște alegeri politice pe care le face acest uh, grup ESB astăzi. Acest organism uh, se joacă cu puterea de facto, un fapt absolut important. Prin urmare, trebuie să profităm de acest raport pentru a spune că ar trebui să strângem puțin uh, uh, aceste competențe din această perspectivă. Ne rămân și acele instanțe europene care trebuie să dea un impuls în ceea ce privește standardele contabile. De asemenea, am dorit să reamintim că a existat o poziție pe care am adoptat-o cu o mare majoritate în raportul cu privire la Troica, vorbesc despre FMI. FMI atunci când am discutat despre acest uh, raport, ne-am pus cu toții de acord asupra necesității de a avea un mecanism internațional uh, de restructurare a datoriilor suverane. E ceva ce face parte dintr-un uh, mare consens obținut aici. Prin urmare, deși raportul vorbește despre instituții și nu despre conținut, poate ar fi bine ca în partea care vizează FMI-ul să subliniem acest lucru. În cele uh, din urmă, o observație legată de ceea ce spusesem anterior în legătură cu abordarea federalistă. E evident că astăzi, uh, în uh, repartizarea competențelor, Uniunea Europeană nu este uh, omnicompetentă. Există mai multe organizații internaționale pe această scenă. Prin urmare, poate ar trebui să fim foarte diplomați în modul în care exprimăm lucrurile pentru a nu a da impresia că, prin această reprezentare unică, uh, facem astfel încât uh, uh, Uniunea Europeană să uzeze de niște competențe care nu-i revin. Până la urmă, statele membre sunt cele care se ocupă de majoritatea acestor domenii și acest lucru este bun. Prin urmare, nu e nevoie să existe peste tot o reprezentare unică, însă pentru alte domenii de competență va exista o reprezentare comună. Mă, afer, mă voi opri aici, v-am transmis amendamentele și cu siguranță Sven va apăra cu brio culoarea noastră. Cam atât și se pare că am vorbit până la capăt în franceză. Da. Par problem. Um, ehm, jetzt für die Acum are cuvântul Marco Zani numele FDD. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și, și eu raportarea pentru munca sa. Aș dori să menționez cele două puncte unde avem o, o abordare diferită, însă înainte de a mă referi la aceste diferențe, aș dori să menționez punctele cu care suntem de acord. Există două teme cheie în acest raport, cea a transparenței și cred că din acest punct de vedere vom ajunge la un consens transpartinic. Transparența este esențială pentru că toate aceste organizații internaționale au jucat un rol cheie și vor avea un, uh, au și vor avea un rol cheie pentru gestionarea crizelor care afectează sistemul financiar și pentru acest lucru trebuie să fie cât mai transparentă. Trebuie să ajungem la un nivel de transparență care să garanteze ca cetățenii de rând să înțeleagă cum funcționează, cum sunt luate deciziile în aceste organisme. Al doilea punct cu care suntem cu totul de acord se referă la asumarea răspunderii democratice. Și mai mulți colegi s-au referit la acest subiect. în legătură cu care raportul trebuie să încerce să confere Parlamentul European, care este singura instituție europeană aleasă în mod direct, un control mai mare față de pozițiile asumate de Uniunea Europeană în toate aceste organisme internaționale. Când vine vorba de definirea mandatului, de controlarea deciziilor care au fost uh, luate, deci acestea sunt cele două puncte vis-a-vis -vis de care suntem cu totul de acord cu raportoarea și suntem convinși că în legătură cu ele vom ajunge la o poziție foarte puternică apărată de Parlamentul European. Un element uh, față de care nu suntem la fel de acord se referă la o singură reprezentare a Uniunii Europene în toate aceste uh, organisme. Este o poziție care se reflectă amendamentele depuse de noi, dincolo de diferențele politice, din punct de vedere obiectiv, trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană în situația actuală nu este în măsură să aibă o singură reprezentare și mi se pare că o propunere în acest sens ar putea să ajungă uh, să, să, să fie contraproductivă. În domeniul uh, reglementării, reglementărilor financiare trebuie să înțelegem că există diferențe importante între cele 28 de state membre și cred că este nevoie ca fiecare stat membru să își poată păstra natura specifică a propriului sistem financiar și să reprezinte, să-și reprezinte propria poziție în aceste organizații internaționale care au un impact asupra um, propriilor uh, financiare. Mă gândesc la ultima decizie FSB uh, referitoare la uh, capacitatea de absorție a unor uh, pierderi totale, deci cerințele suplimentare de capital impuse băncilor care au uh, o importanță sistemică. Deci, asemenea tipuri de decizii, modelele folosite pentru a ajunge la aceste decizii de către Comitetul Riscurilor uh, Sistemice penalizează um, băncile care au modelul uh, tradițional de afaceri, băncile uh, comerciale tradiționale, pe de, pe de altă parte, asemenea decizii, asemenea modele nu, pen, nu penalizează, nu sancționează băncile care se ocupă mai ales cu activitățile de investiții. Este un model de afacere găsit mai degrabă în uh, lumea anglosaxonă. Deci vedem un exemplu foarte practic referitor la ideile, la modelele diferite din Uniunea Europeană și care ne demonstrează și modul în care deciziile luate de aceste organisme pot avea un impact negativ diferit asupra structurilor uh, sectoarelor financiare din diferite state europene. Un alt exemplu ar putea fi discuțiile care mm, se poartă acum în diferite organisme internaționale și în Parlamentul European dacă uh, obligațiunile de stat ar trebui să fie considerate ca lipsită de orice risc sau dacă ar trebui să impunem uh, anumitor uh, cerințe unor bănci, bănci în sensul deținerii obliga- unor obligațiuni de stat în portofoliul lor și din acest punct de vedere opiniile sunt foarte diferite. Dacă, de exemplu, astăzi ar trebui să decidem să luăm o decizie din punct de vedere tehnic, obligațiunile de stat uh, nu uh, nu au un risc uh, zero și am cere, și am cere un uh, capital mai mare uh, băncilor, le-am obliga să dețină un număr mai mare de asemenea obligațiuni, acest lucru ar avea un impact foarte mare Uh, băncile din Italia dețin un volum de 400 de, volum de 400 de miliarde de euro în obligațiuni de stat și ca urmare a deciziilor politice care au încurajat instituțiile financiare, băncile să cumpere acest tip de active. Dacă decidem că um, obligațiunile de stat care au o notă de triplu B plus sau triplu B Uh, minus și că ar trebui să fie uh, supusă unei uh, ajustări, așa numit haircut, atunci băncile italiene ar avea, ar trebui să suferă pierderi foarte mari. Deci trebuie să ținem seama de, din nou, de diferențele existente între sistemele financiare din statele membre. Sper că raportoarea și poziția grupurilor, uh, grupurilor majore politice ar putea să fie mai nuanțate din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Niciun alt coleg nu dorea să ia cuvântul. Acum văd. Aveți cuvântul. Acum. <coughs> Thank you very much. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra cât, câtorva elemente în România a făcut parte din uh, comisia, din autoritatea de supraveghere a asigura, asigurărilor, după care din autoritatea de supraveghere financiară. Uh, allow me to, uh, to say a few things about... Și în contextul acestui raport aș dori să spun câteva cuvinte despre autoritățile europene care supraveghează sectorul asigurărilor, care supraveghează uh, sectorul titlurilor de valoare și a, cel al institut, a, pensiilor private. Mie mi se pare că, din punctul de vedere a reprezentării acestor instituții, a, Euro- a instituțiilor europene pe plan internațional, în diferite organisme internaționale, este un haos total. Avem ESMA, EIOPA și EBA, deci autoritatea pentru valori mobiliare, pentru pensii și pentru bănci și toate aceste autorități europene de supraveghere care cunosc sectoarele financiare din diferitele țări europene sunt reprezentate în diferite organizații internaționale. Uneori nici nu știu că există și alte organizații, că nu există alte instituții europene care sunt reprezentate în alte în aceleași organisme internaționale. Deci există o duplicare a reprezentării instituțiilor europene pe plan internațional. În același timp, la nivelul statelor membre se cere um, existența, se cere reprezentanților europeni din instituțiile europene să colaboreze între ei și se discută um, necesitatea ca Uniunea Europeană să fie reprezentată în mod unic la diferitele organizații internaționale. Cred că, în primul rând, este nevoie să ajungem la o standardizare a autorităților de supraveghere din statele membre la nivel european, pentru că în acest moment, moment în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene există diferite autorități de supraveghere. Unele sunt uh, separate, se ocupă de supravegherea asigurărilor, pensiilor private, titlurilor valorilor mobiliare, altele supraveghe- supraveghează doar una din cele trei, unul din cele trei sectoare și apoi, după cum am spus, există ESMA, EOPA și EBA pe plan european care sunt complet diferite. Deci, cred că trebuie să ajungem la o uniformizare, la o standardizare, dacă ne dorim să ajungem la situația în care reprezentarea unică a Uniunii Europene pe plan uh, european să aducă rezultate pozitive. Trebuie să cerem statelor membre a Uniunii Europene să aibă o autoritate, două sau trei autorități, pentru că în acest moment există diferite instituții în, uh, de supraveghere în statele membre ale Uniunii Europene. În același timp, Trebuie să standardizăm reprezentarea Uniunii Europene, autorităților de supraveghere a Uniunii Europene din Frankfurt în, în, organi- în instituțiile internaționale. Există suprapuneri Știți că aceste organizații trimit uh, reprezentanți la diferite instituții internaționale, cele care se ocupă de piețele financiare, de asigurări, de pensii private și așa mai departe. Acesta trebuie să fie pasul următor. De exemplu, în România, în țara din care provin eu, în anul 2013, cele trei autorități de supraveghere au fost comasate de, de pe o zi pe alta, deci în 24 de ore, și această autoritate care trebuie să supravegheze cele trei piețe are trei vicepreședinți, însă nu există sinergii între cele trei aripi ale aceleiași organizații. Există un vicepreședinte, trei vicepreședinți care se reunesc doar în uh, Consiliul de Administrație și este o situație care apare și în alte state membre ale Uniunii Europene. Nu aș dori să vă dau mai multe exemple, însă cred că în cele din urmă trebuie să stabilim care este nivelul de reprezentare al autorităților de supraveghere la uh, Frankfurt în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dau cuvântul și colegului Fernandez, care a dorit să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc și să o felicit pe colega noastră, doamna Gulard, pentru raportul uh, dumneei, care mi se pare că poate deveni un important pas înainte. pentru guvernanța zonei euro. Cred că reprezentarea Uniunii Europene la femei este una deosebit de importantă Există și alte rapoarte care insistă asupra acestei idei pe care o salut. Regret în același timp faptul că poziția din raportul celor cinci uh, președinți sugerează că reprezentarea zona euro ar trebui să fie făcută de președintele Eurogrupului. Mie mi se pare că această reprezentare ar trebui să revină executivului Uniunii Europene, deci poate ar trebui să fie uh, zona euro ar trebui să fie reprezentată de comisarul care are competențe uh, economice sau monetare. Deci mi se pare că este vorba de un trebuie să fie cineva din partea Comisiei Europene, nu de președintele Eurogrupului. Pe lângă Fondul Monetar Internațional mai există și alte instituții, Banca Mondială, alte bănci de dezvoltare, unde ar trebui să ajungem la o reprezentare unică Mi se pare că Parlamentul European are acum ocazia de a vorbi la unison. Mă bucur acest lucru și uh, sunt sigur că vom uh, ajunge la uh, redactarea unui raport foarte bun. Vă mulțumesc. Nu mai există și alți colegi care doresc să ia cuvântul. Am și eu câteva comentarii. Se pune întrebarea dacă atunci când vine vorba de, de a evita Uh, tăierea acestei legături între investițiile de capital și asumarea răspunderii, pentru ca uh, investitorii să nu fie cei care efectuează până la urmă și controlarea uh, sistemului respectiv și aș mulțumi raportoarei dacă ar putea să-mi spună câteva cuvinte în legătură cu acest lucru. Mulțumesc și acum dau cuvântul raportoarei. Nu știu dacă eu Uh, eu ar trebui să vă răspund acum sau să dăm ocazia comisiei, în primul rând. Da, președintele decide dacă uh, dăm cuvântul comisiei, dar dacă doriți că comisia să intervină, o să dau cuvântul comisiei. Da, foarte pe scurt, înainte de documentul de, uh, de lucru și discuția de astăzi, Știți că Comisia a publicat un text privind reprezentarea externă a Uniunii Europene și în urma lecturării raportului actual, lecturării a tuturor amendamentelor, pot spune că suntem pe aceeași linie. Pentru noi, această propunere face parte din punerea în aplicare a raportului celor cinci președinți, deci din punctul de vedere, din ace- în acest context, considerăm că trebuie să trecem în a doua etapă a instituirii Uniunii Economice și Monetare. Deci nu este vorba de situația de astăzi, ci de situația în care uh, dorim să ne aflăm în momentul în care Uniunea Economică și Monetară va evolua și mai mult. Propunem și îmbunătățirea fazei tranziționale pentru o mai bună și mai unificată reprezentare a Uniunii Europene și acest lucru înseamnă că în domeniile unde există competența la nivel uh, european și unde Uniunea Europeană trebuie să adopte o poziție, ar trebui să ajungem la o reprezentare unică. Pur și simplu listăm domeniile unde Uniunea Europeană are competențe și unde Uniunea Europeană trebuie să adopte o poziție și sperăm că vom putea lucra împreună la acest dosar și ne bazăm și pe colaborare a Parlamentului European. Din punctul de vedere a reprezentării externe, propunerile făcute de Comisia Europeană vor consolida Uniunea Europeană. Nu este vorba de uh, ce politici trebuie să apărăm, ci despre modalitatea în care trebuie să ajungem la această reprezentare. Uh, propunerea noastră, după cum am spus, nu se referă la politicile care ar trebui să fie apărate, ci la modul în care am putea consolida poziția Uniunii Europene. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Este vorba de un raport din, din proprie inițiativă, nu un raport legislativ și tocmai de aceea procedura nu prevedea să dăm cuvântul Comisiei Europene, pentru că inițiativa ne aparține în totalitate nouă și uh, ținea de noi să dăm cuvântul Comisiei Europene, deși este frumos întotdeauna să aflăm care este poziția Comisiei Europene. Mulțumesc, domnul președinte. Până la urmă era vorba doar de o chestiune de curtoazie pentru prezentanții comisiei care s-au deplasat până aici. Nu era vorba de o chestiune de competențe. Mă rog, uh, aș dori să mulțumesc pentru toate aceste comentarii și vreau uh, doar să Mă refer la câteva elemente, nu neapărat în uh, ordine. Mai întâi, în ce privește competitivitatea, cred și eu că acesta este un element de consolidare a competitivității europene. Am putea avea uh, astfel o influență asupra fondului textului. Aș dori să răspund domnului Zani printr-un comentariu. Nu cred că cele două exemple pe care le-ați dat, mă rog, înțeleg ceea ce spuneați, în legătură cu uh, eliminarea riscurilor, însă nu înțeleg cum anume, dacă nu ne-am organiza pentru a avea o voce puternică în Europeană, am putea proteja uh, aceste entități. TILAC a apărut uh, pur și simplu independent de regulile pe care uh, noi le-am adoptat, uh, independent de rezoluțiile noastre. Așadar, putem uh, să ne gândim cum am putea pondera riscul legat de datoria suveran, suverană, însă nu văd cum anume uh, am putea uh, acționa așa cum ați uh, propus. Cred că până la urmă avem același uh, obiectiv. Uh, Până la urmă, nu raportorul trebuie să spună că protejăm sau privilegiem un uh, nivel sau altul. Până la urmă, există niște reguli europene care se, sunt înscrise în tratatele deja adoptate, vorbim despre descrierea frontierelor, uh, piața unică și așa mai departe. Prin urmare, uh, e clar că putem apăra anumite specificități, poate avem interesul chiar să ne grupăm pentru a le apăra împreună. Dacă apărăm totul împreună nu înseamnă că statele membre n-ar putea să protejeze anumite elemente de uh, fond. Prin urmare, trebuie să mai discutăm pentru a vedea dacă putem găsi un teren uh, comun. Nu văd de ce un sistem care arată cum e și o perpetuare a suveranității care, din păcate, este tot mai teoretică și mai uh, formală și are tot mai puțin uh, de-a face cu realitatea, trebuie neapărat uh, protejată. Oricum vom mai vorbi la reuniunea raportelor din umbră sau în bilateral dacă dormiți. Apoi trebuie spus de asemenea că nu suntem neapărat cu toții de acord cu absolut uh, totul. Sunt uh, nuanțe. Mă bucur că mi-ați spus că sunt uh, uh, puțin mai comunitară decât alții. Cred că asta a spus și Filip. Domnul președinte s-a referit și la nevoia de a ști exact cine este responsabil pentru ce anume. Cred că într-un sistem federal, într-un într-o bună accepțiune a termenului, uh, nu se amestecă lucrurile. Cred că la nivelul femeii, statele membre contribuie uh, pentru a alimenta acest uh, fond, dar asta, bineînțeles, creează un drept pentru statele membre pentru a afla ce se întâmplă cu banilor. De aceea, în sectorul bancar, al unii bancare, putem să încercăm să obținem o reprezentare comună. Eu personal sunt de acord cu asta, așa cum uh, a afirmat și Comisia. Direcția pe care dorim să o oferim uh, este aceea unității. Am putea să ne gândim puțin ce se întâmplă peste 20-30 de ani, dacă e să ne gândim puțin strategic, nu știu cum uh, ar putea continua Uniunea Europeană cu participarea la aceste instituții. E clar însă că ne trebuie și date. Sunt de acord și cu Filip care spunea că ne trebuie să ne dispersăm pentru că am identificat uh, câteva organizații însă am putea vorbi și despre altele. În ceea ce privește standardele contabile, ca și în cazul uh, practicilor bancare paralele, chiar dacă raportul meu nu se leagă de chestiunile de fond, uh, am putea să oferim mai multă concretețe anumitor realități. În ceea ce privește diversitatea organismelor de supraveghere, cred că am încercat uh, cu crearea uh, ESMA și uh, IOPA să organizăm lucrurile, însă ați spus că totul este o dezordine, nu acesta este termenul care apare în uh, raportul meu, însă, bineînțeles, mai putem discuta și la uh, întâlnirile cu raportorii din uh, umbră. Uh, aceste întâlniri nu sunt neapărat uh, doar pentru raportori din umbră, pot participa și alți colegi. Voi încerca să obțin până la urmă o poziție puternică și închei în această notă. În mandatul anterior au existat mai multe rapoarte asupra cărora am încercat să fim cât se poate de uniți, am depus eforturi în acest sens. În ceea ce privește accountability, trebuie să ne adunăm, să strângem rândurile. M-aș bucura dacă unii dintre voi ar uh, considera că putem să sărim anumite uh, etape, însă uh, e clar că acest raport trebuie să fie larg susținut chiar și de uh, persoane care au anumite uh, dubii. Mă gândesc că în lumea aceasta, așa cum e ea, uh, trebuie să încercăm să îmbunătățim anumite uh, lucruri. Uh, Asta nu înseamnă că nu avem dubii legate de alegeri. Eu nu sunt aici pentru a uh, emite prejudecăți în legătură cu aceste uh, alegeri. Însă e clar că e nevoie de vocea europeană mai uh, puternică, pentru că Europa uh, se confruntă cu îngrijorări legate de modelul social, uh, de competitivitate și așa mai departe. Poate ceea ce facem noi aici nu este suficient, însă eu personal am încercat doar să-mi aduc contribuția. Toate comentariile sunt binevenite. Miercuri ne întâlnim cu Uh, raportorii din umbră și apoi cu ceilalți chiar și în bilateral. Îți mulțumesc, Silvi. În ceea ce privește calendarul, am prevăzut ca votul să aibă loc uh, fie pe data de 30 octombrie, fie pe data de 1 uh, decembrie, astfel încât în plenara din ianuarie acest raport să poată fi votat. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, recomandările Comisiei Europene privind negocierile pentru acordul privind comerțul cu servicii, așa numitul acord TISA. Raportarea noastră este Alessia Maria Mosca și vă dau cuvântul. Sì, grazie. Ehm, molto brevemente perché... Mulțumesc. Foarte subțint. Pentru că deja am prezentat acest uh, subiect, astăzi nu trebuie decât să facem comentarii pe amendamentele care au fost uh, înaintate. Înainte însă de a intra în detaliile amendamentelor, aș dori să vă spun câte ceva în legătură cu cea de-a 14-a rundă negocieri uh, pentru TISA, care a avut loc uh, în octombrie. S-au făcut progrese în legătură cu anumite subiecte care țin de competențele acestei comisii. S-au uh, discutat uh, anumite angajamente în ceea ce privește serviciile financiare, care se leagă mai ales de dispoziții care țin de monopoluri, de noile servicii financiare și de autoreglementare organismele care țin de autoreglementare. Sunt dispoziții care țin de transparență și autorizație în serviciile financiare care au fost discutate la rândul lor. Participanții au mai discutat și o listă cu angajamente pentru accesul la piață în legătură cu accesul transfrontalier pentru serviciile financiare. Doream să vă ofer această actualizare pentru că negocierile sunt în curs și e bine ca noi să înțelegem cum decurg lucrurile. Trecem acum la aspectele specifice care se leagă de amendamentele care au fost uh, înaintate 70, au fost înaintate 73 de amendamente, 13 de mine în calitatea mea de raportor. Ideea a fost să încercăm să îmbunătățim proiectul de aviz. Au fost uh, pe lângă acestea 13, 60 de amendamente care au fost deja discutate la întâlnirile cu raportorii din număr, deci cu reprezentanții celorlalte grupuri. Deja uh, lucrăm uh, pe marginea posibilității de a elabora amendamente de compromis din amendamentele care au fost înaintate. Amendamentele care au fost înaintate s-au ocupat de multe domenii. Mai întâi, se pare că există o um, împărțire clară a viziunilor între grupurile politice. Sunt cei care vor să includă și cei care vor să excludă serviciile financiare uh, din acordul TISA. Apoi mai există un al doilea set de amendamente care se leagă de nivelul ambițiilor atunci când vine vorba despre angajamente legate de accesul la piață. Uh, Apoi, un al treilea grup se leagă de domeniul de aplicare și de conținutul capitolului de reglementare cu privire la serviciile financiare. Și mai există un set care vizează legătura dintre negocierile TISA și alte negocieri în cadrul OMC în legătură cu uh, comerțul de servicii financiare. Și apoi un ultim set în legătură cu un cadru de reglementare mai coerent pentru a putea permite existența unor dispoziții transfrontaliere în legătură cu uh, comerțul cu servicii și aici vorbim ales de uh, uh, echivalarea serviciilor. Apoi a mai existat o întâlnire la Strasburg pe 28 octombrie, unde am purtat o discuție inițială cu raportul din umbră. Această întâlnire a fost utilă pentru a înțelege cum anume putem merge mai departe și uh, pentru a ne asigura că putem coopera într-o manieră fructuoasă. Cât privește strategia generală, cum spuneam și anterior în cadrul uh, comisiei, încercăm să păstrăm o limită în ceea ce privește amendamentele care cad în afara um, domeniului care uh, reprezintă obiectul acestui raport. Acesta este principiul de bază. Uh, au fost înaintate 10 amendamente de compromis care uh, au încercat să țină cont de sugestiile tuturor grupurilor uh, politice pe cât s-a putut. Încă mai lucrăm la aceste compromisuri și am solicitat grupurilor politice să ne mai transmită comentarii pe care le ar putea avea în urma uh, întâlnirii cu raportorii din umbră. Am solicitat aceste comentarii în scris. M-aș uh, bucura să primesc astfel de comentarii. Aș dori să rog însă grupurile ca aceste comentarii să ne fie transmise până mâine seară pentru a putea să avem o nouă întâlnire cu raportorii din umbră în beneficiul uh, tuturor. Dorim să avem amendamentele de compromis la îndemână pentru această întâlnire. Încercăm să reducem uh, și dimensiunea textului și încercăm să ne asigurăm că există tot mai puțină redundanță atunci când vine vorba despre uh, formulări. Nu mai am nimic altceva de adăugat. De-abia aștept să văd dacă sunt uh, comentarii din partea raportorilor din umbră. Mulțumim. Din uh, Schattenberg. Ajung la raportorii din umbră, numai în uh, numele PP, Romana Tomsar. Mulțumesc. Doamna Mosca a fost uh, destul de deschisă la sugestiile noastre. Eu cred că am ajuns la niște compromisuri uh, bune într-o perioadă scurtă de timp. Din partea PP-ului pot să spun că compromisurile uh, propuse sunt bune în general. Sunt unele problematice pe care le voi menționa. Nu avem încă versiunea finală, poate că vor exista anumite schimbări. Dați-mi voie să trec repede peste compromisul mai întâi, compromisul A. Direcția este corectă, propunerea este interesantă, o susținem. Susținem uh, ca toată lumea, inclusiv Comisia și Industria, să evalueze riscul uh, arbitrajului de reglementare. Apoi la compromisul B. Acest amendament, prima parte, contrazice uh, modul în care s-au desfășurat în ultimii doi ani negocierile și, de altfel, contrazice compromisul C care spune pe bună dreptate că n-ar trebui să redeschidem discuțiile legate de structura acordului. Apoi un alt comentariu, s-ar putea să existe uh, o altă problemă legată de aplicarea extraterritorială a regulilor uh, uh europene la filialele companiilor europene din afara Uniunii. Apoi compromisurile ce și de împreună. Formularea este în regulă. Uh, Uh, însă vom vedea exact cum va putea arăta o versiune finală. Uh, compromisul E este în regulă ca OMC-ul să înțeleagă ce se întâmplă cu serviciile financiare. În afară de ultima teză, care contrazice întregul alineat, este totul în regulă. Compromisul F. Conținutul este în regulă, însă sunt discutate anumite chestiuni uh, legate de TISA în capitolul orizontal numit transparență, care se aplică de altfel tuturor uh, sectoarelor. Suntem de acord să păstrăm totul aici. Compromisul G. Chestiunile care țin de aspectele fiscale țin de competențele uh, ECON. Însă, în ce privește contribuțiile colegilor de la INTA, cred că ar trebui să fim uh, atenți la acest uh, compromis legat de uh, impozitare. S-ar putea să uh, creeze probleme la negocieri. Am putea păstra acest text, însă ar trebui să recunoaștem uh, că, uh, până la urmă, INTA are ceva de zis aici, pe fond. Apoi, următorul compromis mi se pare uh, în regulă, însă avem niște dubii. De ce? Uh, formulare legată de anexa OMC cu privire la serviciile financiare legate de protecția fluxurilor de date trebuie îmbunătățită. De ce? Cel de-al doilea aliniat nu este nici el foarte bun, iar uh, PP-ul în general se opune uh, localizării forțate. Apoi încă două compromisuri. Mai întâi compromisul I, Cred că ar trebui să clarificăm faptul că declarațiile legate de mandat și uh, de ofertele cu privire la accesul de piață uh, au fost deja făcute uh, publice. O rugăminte anterioară a PP-ului. Și apoi ultimul compromis, J. După cum am spus, aceasta este copiat ca atare din proiectul de raport al care a preluat totul din textul cu privire la rezoluția TTIP. Și pentru a conchide, nu avem versiunea finală deocamdată, însă sper că raportorul va lua în calcul comentariile noastre. Aștept oricum uh, cooperarea noastră viitoare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Îi dau cuvântul raportorului ECR, doamna Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru munca sa dificilă pentru a găsi uh, compromisuri la multe amendamente. Uh, îmi cer scuze că n-am putut să fiu la ultima reuniune de discuții și susțin abordarea sa încercarea de a limita avizul la zonele de competență ale ECON. Pentru că numai așa vom avea cel mai mare impact asupra Comisiei INTA și nu vom fi ignorați. Cred totuși că există domenii unde avem valoare adăugată în avizul nostru și în special aș dori să subliniez uh, prevederi legați actuale care permit și se iau de serviciile financiare doar atunci când e vorba de integritatea sistemului. Deci se aplică doar unui uh, set foarte mic de uh, actor TISA. Uh, și eu cred că ar trebui să extindem aplicarea acestuia la OMC și să extindem aplicarea la toată TISA. Uh, vreau să avertizez și eu în ceea ce privește compromisul privind impozitarea. Înțeleg că este o prioritate politică uriașă în Parlament și aș vrea să-i solicit raportoarei, având în vedere pe experiența ei personală la uh, INTA, să-mi spună dacă impozitarea ar avea ce să caute într-un asemenea raport. Susțin uh, măsurile BEPS care sunt în derulare, dar nu sunt convinsă că au ce căuta în acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Kay. Pentru grupul GUE, domnul Carthy. Thank you, Chairman, and again thanks to the rapporteur for... Mulțumesc, îi mulțumesc și raportare pentru munca sa. An easy an easy task. There are some of the compromises. Uh, n-a fost uh, o sarcină ușoară. Uh, susținem unele din amendamentele, dar sunt și unele cu care nu putem fi de acord, în ciuda faptului că unele din uh, amendamente par să fie conciliatorii. Cred că raportoarea a făcut tot posibilul să încorporeze toate amendamentele de la toate grupurile politice. Există totuși divergențe politice serioase pe această temă și nu va exista uh, consens și chiar nu va exista nici compromis. O să vă transmitem în scris punctul nostru de vedere față de fiecare compromis, așa cum ați uh, cerut. Dificultatea este abordarea absolută uh, legată de negocierile comerciale, abordarea uh, adoptată de Comisie și de instituțiile TISA, în ciuda faptului că TISA nu a fost deloc discutat uh, în dezbatere publică și nici diseminat cine știe ce. și mai ales dacă facem comparația cu TTIP, uh, TPP și alte uh, asemenea tratate. În secunda în care aceste tratate au ajuns la cunoștința publică, publicului, au stârnit îngrijorări uh, justificate, aș zice eu, în rândul societății civile. Într-un, uh, la un nivel care i-a surprins pe funcționarii instituțiilor. Dar problema este că negocierile s-au desfășurat în mare majoritate în secret, dar populația este cea care va avea de suferit ca rezultat al deciziilor luate în spatele ușilor închise. Deci, uh, ca să fiu sincer, nu prea e nimic legat de TISA care să poată fi susținut de noi, pentru că eu cred că oamenii din Europa doresc să aibă un uh, cuvânt de spus. În ceea ce privește compromisurile, uh, încerc să fiu cât mai pozitiv și mai progresist astfel încât să mă asigur că elementele cele mai dăunătoare din TISA sunt uh, măcar uh, diluate și că încercăm să facem tot posibilul să ținem în frâu agenda de liberalizare care, în mod evident, uh, penetrează toate aceste tratate. Mulțumesc! Mulțumesc în numele verzilor, Mihail Raimon. Mulțumesc, domnule președinte, și noi am vrea să-i mulțumim uh, doamnei Mosca. Putem susține anumite puncte, mai ales atunci când vorbim despre serviciile publice și impozitare, dar suntem la mare distanță pe trei puncte cheie. În primul rând, nu putem uh, susține un compromis în ceea ce privește uh, clauzele fixe din acest raport. În al doilea rând, abordarea legată de serviciile financiare. Regretăm că această versiune este mai diluată decât textul Econ privind TTIP. Comisia nu oferă acces, angajamente suplimentare privitoare la accesul la piață. Și pentru noi acest lucru este foarte important. Ar trebui măcar să preluăm textul din uh, avizul de tip. Și al treilea lucru, nu suntem deloc uh, mulțumiți de prevederile legate de preluarea textelor GAT și v-am trimis un uh, dosar cu idei suplimentare pentru a merge și mai departe de propunerea pe care o aveți în acest moment. Asta ar fi deocamdată principalele noastre îngrijorări. Mulțumesc și acum în numele FDD are cuvântul Marco Valli. De re, nostru re... Marco Zani, vreau să vă corectez uh, și vorbesc în numele raportorului din umbră, domnul Vali care își cere scuze că nu a putut fi astăzi aici, pentru că este prezent la o altă comisie. O să încerc foarte pe scurt să uh, fac un rezumat al poziției noastre aici. Nu susținem poziția exprimată de raportor în ceea ce privește sprijinirea deplină a liberalizării financiare. Noi nu credem că este o abordare adecvată și uh, Credem de asemenea că această abordare nu ține cont de măsura în care liberalizarea uh, serviciilor financiare în Uniunea Europeană, care datează deja din uh, anii 80, a provocat atât de multe pagube. Privatizarea este în derulare în multe state membre și contribuie la pierderea de locuri de muncă și la o creștere masivă a sărăciei extreme și a inegalităților. Și acest lucru este subliniat acum de majoritatea economiștilor de bază din lume. Deci nu suntem de acord cu acest punct. Apoi mai este propunerea raportoarei de a stabili liberalizarea serviciilor financiare ca prioritate la TISA folosind uh, clauze fixe și așa mai departe. Mie mi se pare că asta merge împotriva ideii de reformare financiară care se derulează nu doar în Uniunea Europeană, ci în uh, G20. O reformare care a început în 2009 ca urmare a crizei financiare globale și riscul cu abordarea raportoarei este ca discuțiile legate de reformarea sistemului financiar, care sunt în plină derulare în uh, instituțiile europene și în Parlamentul European, să pună sub semnul îndoielii, uh, să fie puse sub semnul îndoielii de această abordare. Deci această abordare pare să meargă împotriva discuțiilor pe care le avem acum. Deci care ne sunt până la urmă prioritățile? Avem mai multe priorități. În primul rând vrem ca statele membre să aibă dreptul să reglementeze serviciile financiare și în continuare deci să-și păstreze aceste drepturi. Există în Uniunea Europeană puncte de vedere divergente pe această temă, dar este crucial să păstrăm aceste drepturi în uh, sfera de competență a statelor. Un alt punct cheie, serviciile financiare din TISA. Ar trebui să avem o abordare de tip listă pozitivă și să numim serviciile care vor fi incluse în uh, document. Deci nu vrem o listă negativă sau o abordare hibrid. Atunci când vorbim despre clauzele propuse, ca și colegii de la Verzi, uh, respingem orice fel de clauză fixă sau de clauză de reversabilitate și un punct cheie pentru noi este să existe o evaluare de impact ex ante și care să fie făcută într-un mod transparent de către experți uh, independenți. Înainte să se facă orice, implicațiile și efectele trebuie să fie clare. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai am și alți colegi pe uh, listă. Nici comisia nu vrea să intervină, deci uh, raportorul poate să facă un rezumat. Foarte pe scurt, dați-mi voie să le mulțumesc colegilor pentru sugestiile și comentariile pe care le-au făcut. Mi se pare clar că există o divergență fundamentală de opinii în ceea ce privește includerea serviciilor financiare în TISA sau nu. Și va fi extrem de dificil să găsim o linie comună pe această temă, după părerea mea. Acesta fiind spus, așa cum am spus și în reuniunea raportorilor din umbră, înțeleg îngrijorările care au fost exprimate de diversele grupuri și deci, dincolo de aceste divergențe și dincolo de includerea sau neincluderea serviciilor financiare, sper să putem uh, uh, lucra și colabora pe marginea altor puncte. Voi ține cont de diversele îngrijorări și pe care le și împărtășesc într-o oarecare măsură și cred că este util să continuăm să conlucrăm așa încât îi rog pe toți cei care doresc să transmită comentarii să o facă până mâine, astfel încât să putem avea un text uh, într-o versiune finală până săptămâna viitoare, când vom avea o altă reuniune a raportorilor din umbră. Ar fi excelent să avem un text final pe marginea căruia să ne putem exprima opiniile. Ceea ce încerc eu să fac aici este să păstrez o linie care să se poată bucura de consens larg dar și o linie care să aibă o valoare adăugată pentru munca care deja s-a desfășurat la comisia competentă pe fond, Comisia INTA. Deci vreau să ținem cont de uh, toate aceste aspecte. Pentru că vă reamintesc că noi încercăm să exprimăm avizul Parlamentului, care ar trebui să poată fi implicat în negocieri. Deci, după părerea noastră, vrem să susținem această idee și să exprimăm indicațiile transmise de Parlament și modul în care Parlamentul ar putea să influențeze negocierile. Nu știu dacă aceasta este cea mai importantă discuție din lume, dar este importantă pentru opinia publică. Mm, vă mulțumesc. Aș dori să vă atrag atenția că votul este prevăzut de asemenea pe data de 1 decembrie. Comisia INTA va vota pe data de 10 decembrie, deci uh, trebuie să ne adoptăm poziția cât mai repede și întregul dosar va ajunge în ianuarie în plenară. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la reuniunea din această dimineață. Ne revedem la ora 15 pentru a continua ordinea de zi.